So, <clears throat> ladies and gentlemen, maybe we can start our... Doamnelor și domnilor, putem începe ședința de după masă. Se pare că avem o mică problemă cu participarea colegilor, dar asta e realitatea. În primul rând, aș dori să vă informez la anunțurile președintelui ce s-a întâmplat la reuniunea coordonatorilor de dimineață. S-au luat următoarele decizii. În primul rând, solicitări din partea grupului. Coordonatorii au ținut cont de solicitarea GUE cu privire la petiția 1104 din 2017 să o includă pe aceasta pe o viitoare ordine de zi în următorul mandat pentru că nu există destul spațiu pentru a pune pe ordinea de zi în aprilie. Au hotărât să nu se folosească procedura de urgență pentru procedura 98 din 2019 și au hotărât să solicite secretariatului să o trimită în Comisia TRAN pentru informații cât de repede posibil. Apoi, deciziile Coordonatorilor, am avut absențe la reuniunea PETI din 20-21 februarie. Coordonatorii au decis să închidă cu o majoritate de voturi două petiții pe centrala nucleară Garona, petiția 0434 bară 2016 și 0312 bară 2017 au mai închis cu majoritatea voturilor 20 de petiții cu privire la instrumentele financiare și frauda bancară. Următoarele sunt aceste petiții 0513 din 2012, 0548 2012, 0676 2012, 0677 2012, 0785 2012, 0788 2012, 0949 2012, 1044 2012, 1247-2012, 1343-2012, 1498 bară 2012, 1662 bară 2012, 1851 bară 2012, 1864 bară 2012, 0169 bară 2013, bară bară Coordinators. Agendas of remaining... Ce ne-a mai rămas? Reuniuni de, informații, de informare. Coordonatorii au ținut cont de proiectele de ordin de zi pentru 2 aprilie 2019 și 11 aprilie anul acesta. Recomandări recontestate pe, contestate la, B, la petițiile din categoria B. Acest punct va fi abordat în procedură scrisă. Apoi, masă de discuții cu privire la FATCA. Din cauza că nu avem destul timp, acest punct a fost amânat pentru următorul mandat vizite de informare, președintele a solicitat secretariatului să vadă care sunt regulile în ceea ce privește membrii în aceste vizite și o raportare. Apoi, un atelier cu privire la conflictele de interese. Coordonatorii au aprobat ordinea de zi a atelierului, chestiunile importante pentru membri, printre care subiectul uh, conflictului de interese. Acestea se vor discuta la comisiile cont și juri pe data de 15 aprilie. Procedura bugetară 2020 și PPPS Prioritățile bugetare 2020 trebuie transmise secretariatului până la data de 28 martie. Propunerile membrii PETI în ceea ce privește aceste PPA-uri trebuie să fie trimise până la data de 3 aprilie la prânz. Apoi, regulamentul din 7 martie din acest an înlocuiește anexa 1 și modifică anexele 2 și 7 de la regulamentul UE numărul 211 bară 2011 a Parlamentului European și Consiliului cu privire la inițiativa cetățenească. Raportorul pentru acest dosar este domnul Valesa. Bun venit! Acesta trebuie să își trimită recomandarea coordonatorilor spre aprobare la diverse două solicitări din partea GUE și din partea verzilor. Acestea vor fi discutate la următoarea reuniune a coordonatorilor, la data de 11 aprilie. Atât, vă mulțumesc foarte mult și acum deschid discuția legată de vizita de informare din Valedora, din Italia. În primul rând, vom avea o prezentare a doamnei Becera, care e președintele delegației. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Deși am avut deja o scurtă prezentare după această misiune, deci ar vrea să vă spun că a fost o misiune foarte rodnică și foarte bine organizată, atât din punct de vedere al secretariatului, căruia îi mulțumesc uh, din nou, cât și din punct de vedere al echipei uh, petiționarului și a instituțiilor care ne-au, uh, cu care ne-am întâlnit acolo. Principalele elemente pe care vrem să le prezentăm în acest raport uh, sunt 5 la număr. Pe de o parte, trebuie să alertăm autoritățile competente pentru a, ca acestea să rămână vigilente și să protejeze acviferele adânci din Valedora. Dora deoarece există niște amenințări uh, importante pentru apele uh, de suprafață și anume scurgerile de la gropile de gunoi. Nu se deschide o procedură de uh, infringement, însă suntem de acord cu petiționarul și cu autoritățile locale că trebuie găsit o soluție structurală pentru a evita ca situația să se repete pe viitor. Inclusiv uh, e vorba de deschiderea de noi um, astfel de um, gropi de gunoi în cariere abandonate și asta nu doar în Vale Dora, ci și în alte regiuni italiene. Noi credem de asemenea că e important să se îmbunătățească uh, coordonarea interinstituțională la diferitele niveluri, la um, autoritățile guverna, um, guvernamentale, provinciale, regionale și locale, așa cum se arată foarte clar în comunicatul pe care l-am făcut după încheierea misiunii. Și în ultimul rând aș vrea să reamintesc două lucruri. Pe de o parte, obiectivul misiunei, misiunii a fost să găsim soluții la problema uh, acestor gropi de gunoi abandonate. Deci, prin urmare, vroiam ca recomandările și comentariile să se refere în mod concret la acest lucru pentru a ne fi utile. Și în ultimul rând, acum noi, membrii Comisiei PETI, trebuie să hotărâm ce recomandări facem la nivel național și, dacă e nevoie, și la nivel european, pentru aplicarea de plină a principiului de precauție și uh, prevenție. Termenul pentru amendamente a fost extins până luni 25 septembrie, seara, deoarece a trebuit să uh, ajustăm destul de mult programul și termenul pentru vot este reuniunea din 11 aprilie, următoarea ședință a Comisiei PETI. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Acum dau cuvântul membrilor delegației. Doamna Evi, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu țin să-i mulțumesc, mai ales colegei Besera, pentru uh, munca pe care a început-o pe care am început-o cu toții. Mulțumesc și eu secretariatului pentru organizarea acestei vizite. Vizită care s-a dovedit a fi o vizită importantă, deoarece a arătat cum această zonă minunată din Piemont, din anii 80 încoace, a ajuns să se transforme practic într-un fel de groapă de gunoi în nord-vestul Italiei, din cauza incompetenței uh, de gestionare și a politicilor. Autoritățile regionale, din păcate, se tot uh, Um, deci nu renunță, perseverează cu proiectele lor de extinderea gropilor de gunoi existente. Și asta cu un impact uh, ridicat asupra mediului înconjurător. Și bineînțeles că apar consecințe grave uh, în acest teritoriu în ceea ce privește contaminarea sanitară și a mediului și sunt niște urmări grave cauzate de un model care de ani de zile s-a, s-a bazat pe mm, punerea în gropile de gunoi a deșeurilor urbane, dar și industriale. În unele zone s-a încercat de asemenea o dezafectare a rezidurilor, însă e îngrijorător ce se întâmplă mai ales din 2015 încoace, mai ales pentru că aceste zone sunt apropiate de zonele rezidențiale și agricole și încă un lucru care mi se pare cel mai important, în zone unde nu există nicio barieră geologică naturală. Deci sunt zone unde se uh, reîncarcă pânzele freatice, deci acviferele și e vorba de apă pentru consumul uman apă care acum a ajuns să fie contaminată cu substanțe poluante, tocmai pentru că în continuare există aceste gropi de gunoi. Din punctul meu de vedere, Valedora e a nu știu câta confirmare a nevoii că trebuie să avem o strategie zero deșeuri. Deci trebuie să încurajăm reciclarea, um, trierea deșeurilor. Deci trebuie să abandonăm niște modele bazate pe incinerarea deșeurilor sau pe stocarea acestora în gropi de gunoi, practici care nu sunt viabile din punct de vedere al mediului înconjurător. De aceea cetățenii din zonă s și-au exprimat uh, opoziția față de incineratoarele mm, care se doresc acum, uh, pe care autoritățile vor să le construiască acum. Sau se opun de asemenea și creierii de noi uh, spații de depozitare a deșeurilor. Deci noi am fost să vedem acolo la fața locului și acest parlament acum ar trebui să elaboreze niște recomandări clare, fără echivoc, în sprijinul cetățenilor și amendamentele pe care eu le voi prezenta la textul uh, proiectului de recomandare merg tocmai pe această direcție. Any other member of the European Parliament? Mulțumim foarte mult. Mai dorește altcineva să intervină? Nu, nu e cazul. Atunci o voi ruga pe doamna Clelia Antico din partea Comisiei Europene de la DG Envi să ia cuvântul. Unde vă aflați? Aveți cuvântul. Eh, la ringrazio, eh, signor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Țin să le mulțumesc membrilor uh, delegației care au mers în uh, Vale Dora. Eu am primit raportul la începutul săptămânii, am citit textul și mi se pare foarte interesant deoarece clarifică anumite elemente care nu erau tocmai clare în documentele pe care le primisesem înainte e clar că raportul trebuie analizat cu mai multă um, acutare, acuratețe. Eu, practic, l-am trecut doar um, în revistă, nu l-am studiat îndeaproape. Deci, comisia va ține cont, bineînțeles, de acest raport și va da curs uh, așa cum trebuie, dată fiind gravitatea problemei de mediu semnalată în această uh, regiune. Thank you very much. Any other requests? This is not the case, so... Mulțumesc mult. Mai dorește cineva să intervină? Nu e cazul. Bine. Atunci, amendamentele pentru recomandare. Acestea sunt redactate doar în limba engleză. Termenul limită e luni 25 martie, până la încheierea zilei. Mulțumesc foarte mult și continuăm după ce va fi finalizat documentul. Acum deschidem petiția 483 din 2018. Această petiție e a doamnei Agnieszka Pașkovski cu privire la societățile din UE din afara zonei euro care plătesc impozite în Franța și interpretarea regulamentului 260 din 2012. Doamna se află aici. Da, așa că îi dăm cuvântul doamnei Pașcovski pentru 5 minute, vă rog. Doamnelor și domnilor, stimați deputați europeni, domnule președinte, vă voi prezenta o problematică cu care ne confruntăm acum în Franța. Prezentarea mea se va baza pe exemplul societăților poloneze, dar trebuie să știm că aceleași probleme le întâmpină și societățile din zona SEPA, din afara zonei, sau din afara zonei euro. Din 2016, administrația franceză le cere societăților din SEPA să plătească TVA printr-o, printr-o tranzacție SDD B2B. Acest tip și nerespectarea acestui tip de plată e acum sancționată cu o majorare de 0,02% cu o sumă minimă de 600 de euro. De la data de 1 februarie 2018 nu se mai acordă niciun fel de extindere din partea administrației franceze. Din noiembrie 2016, toate băncile din zona SEPA trebuie să le propună clienților aceste servicii SEPA B2B. Banca Națională Poloneză, în articolul 3, aliniatul 2 din regulamentul SEPA, conform acestui regulament, nicăieri nu se impune să nu li se impune băncilor să propună asemenea servicii SEPA B2B în Europa. Un lucru care a fost confirmat de Europe Direct. În Polonia, din câte știu eu, doar patru bănci oferă asemenea servicii astăzi. Aceste servicii sunt rezervate clienților corporate, cei care trec de un anumit plafon de cifră de afaceri anual. Acest plafon e fixat arbitrar de fiecare dintre aceste bănci și oricum este un plafon foarte ridicat și sunt excluse de aici IMM-urile. Subliniez faptul că mai ales aceste IMM-uri sunt cele care sunt acum prezente pe piața din Franța, așa că ele sunt vizate de această problematică. Mă adresez deci dumneavoastră pentru că aceste societăți din zona SEPA, societățile străine care nu pot plăti impozitele în Franța prin transferul de credit SEPA B2B, sunt penalizate. Băncile din afara zonei euro nu sunt obligate să ofere asemenea servicii, SEPA B2B. Doamnelor și domnilor, stimați deputați europeni, domnule președinte, de ce să fie penalizate societățile din Uniunea Europeană care își plătesc impozitele în termenele legale? Ministerul francez de Finanță ne-a consiliat să deschidem conturi bancare în Franța pentru asemenea societăți. Însă, dacă cunoașteți sistemul bancar din Franța, atunci știți că această soluție e foarte greoaie din perspectiva administrativă și aproape imposibil. Și în al doilea rând, de ce să fie obligată o societate poloneză să deschidă un cont în Franța dacă nu oferă servicii de prestare de servicii decât din când în când? Administrația franceză consideră de multe ori că avea un cont bancar în Franța justifică, justifică o impozitare asupra societăților franceze. Eu cred că e o practică discriminatorie care pune obstacole în prestarea de servicii pentru a evita să fie sancționate societățile care nu sunt responsabile de o asemenea situație, eu cred că există aici două soluții. Să fie obligate băncile din zona SEPA, din afară, să propună asemenea servicii SEPA B2B sau să convingeți administrația franceză să nu mai pună în aplicare aceste penalizări penalități. Mă bucur că vă plecați asupra acestui subiect și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări suplimentare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și acum îi dau cuvântul doamnei Regina Weber din partea Comisiei Europene. Doamnă Weber, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă prezint poziția Comisiei Europene cu privire la aceste servicii de plăți în Uniunea Europeană. Din câte știm noi și cum spunea și petentul, autoritatea franceză impune această, această plată prin uh, SEPA, business to business. E un lucru care presupune probleme companiilor care vin din afara Franței, în cazul nostru specific Polonia cât despre regulamentul SEPA. Aici Comisia ar dori să menționeze faptul că, așa cum a spus și petiționara, băncile nu sunt obligate să uh, aibă acest transfer de credit și debitare directă, SEPA B2B. E o schemă opțională pentru băncile aflate în zona euro. Nici acestea nu sunt obligate să ofere acest transfer de credit și debitare directă business to business clienților lor. Orice companie din oricare stat membru poate să se regăsească într-o asemenea situație că banca sa nu oferă acest tip de transfer și debitare. Din câte știm noi, există multe bănci care oferă asemenea servicii și din statele care nu fac parte din zona euro. Conform informațiilor noastre, ceea ce face autoritatea franceză se aplică și pentru companiile franceze și și pentru companiile din alte state membre ale Uniunii Europene. Trebuie să ținem cont și de faptul că motivul pentru care au solicitat o plată prin această schemă SDD-B2B e următorul. Astfel, cel care plătește nu poate să cere o rambursare pentru, tran- pentru tranzacții neautorizate. Termenul este la trei zile după, după ce expiră termenul. Taxele companiilor se plătesc eficient, se plătesc automat, se plătesc la timp, așa că situația legată de lichidități este îmbunătățită în Franța. Comisia a analizat acest caz specific al companiilor poloneze și a descoperit că există cel puțin trei bănci în Polonia care oferă acest tip de tranzacții bancare clienților lor. Companiile poloneze au acces la bănci din statul lor care oferă asemenea servicii și clienților din mediul de afaceri afaceri. Ținând cont de acestea, Comisia a conchis că aceasta nu e o practică discriminatorie și nu este încălcată legislația Uniunii. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Acum trecem la prezentarea colegilor mei. Domnule Valesa, vă rog. Mulțumesc. În primul rând, trebuie să îi răspund imediat comisiei. Vorbeați despre trei bănci din Polonia care oferă aceste poziții, uh, servicii. Da, dar sunt servicii doar pentru clienții corporații. Aici, în Parlamentul European, ne concentrăm mult asupra IMM-urilor. Și dacă e să le considerați pe acestea, ele reprezintă miza, deoarece nu au un astfel de acces la astfel de servicii. Eu sunt de peste 10 ani membru în Comisia pentru Petiții și țin să-i mulțumesc doamnei Pașkovski, petiționara, pentru faptul că ne-a atras atenția, ne atrage atenția asupra acestei probleme. Înțeleg că dumneavoastră lucrați în mediul de afaceri în Franța, lucrați cu companii internaționale ați uh, luat legătura cu Solvit și cu Business Direct și apreciez faptul că dumneavoastră vă implicați în soluționarea acestei probleme. Însă împreună cu alți colegi, cu colega mea Danuta Iazloviesca ne-am ocupat de asta, dar și cu colegul Darius Rojati de la Comisia Con. Uh, uh, Am transmis o întrebare uh, în scris comisiei în urmă cu câteva luni și cred că răspunsul primit nu e decât uh, foarte superficial. Trebuie să ne concentrăm asupra discuțiilor um, asupra acestei probleme de a îmbunătăți situația IMM-urilor. Vorbim de libertatea de circulație și libertatea prestării de servicii în Uniunea Europeană și dacă să ținem cont de toate acestea, e drept că aceste practici din Franța sunt discriminatorii. Dar noi nu putem rămâne cu mâinile în sân. Și nu e vorba aici doar de companii din Polonia. E vorba de o serie de alte companii din țări care nu au moneda euro. E vorba de Polonia, Ungaria, Cehia, Marea Britanie, Suedia, de pildă. Dacă ținem cont de toate acestea, eu cred că e o petiție pe care ar trebui să o lăsăm deschisă. Ar trebui să ne concentrăm asupra ceea ce putem să facem ulterior. Și cred că ar trebui să pregătim două scrisori. Una către autoritățile franceze, bineînțeles, Iar în acea scrisoare am putea să solicităm uh, o soluție pentru a elimina aceste sancțiuni, aceste penalizări. Să nu uitați că aceste companii încearcă să-și evite responsabilitățile. Nu, își plătesc TVA-ul, își plătesc taxele, dar sunt penalizate doar pentru că sunt, provin din țări membre ale UE care nu sunt în zona euro. Însă dacă ne gândim la faptul că țările terțe din afara UE nu fac obiectul acelorlași sancțiuni, atunci e clar că ceva nu funcționează. Deci sancționăm companii europene și plasăm practic pe o poziție uh, mai uh, favorabilă companii din afara Uniunii Europene. Deci o scrisoare către autoritățile din Franța în care să propunem anumite soluții sau să cerem niște răspunsuri clare din partea acestor autorități, dar cred că ar trebui de asemenea să trimitem o scrisoare Băncii Naționale a Poloniei pentru a vedea dacă oferta băncilor de acolo ar putea să fie extinsă și la IMM-uri. Deci aceasta este parte din soluția pe care o uh, eu. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Iazloviesca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu țin să-i mulțumesc doamnei Pașcovski pentru această petiție. Dumneavoastră chiar puneți degetul pe rană. Nu e o problemă care să vizeze doar Franța și Polonia, ci și alte țări membre. Sunt uh, destul de nelămurită de răspunsul comisiei care le cere acestor țări să-și transfere um, activitatea economică de la o bancă la alta. Însă, de fapt, nu e vorba de transferul activității de, de la o bancă la alta, ci de la o țară la alta. Asta merge foarte departe. Gândiți-vă ce fel de costuri presupun astfel de acțiuni la adresa acestor companii care nu sunt în cadrul sistemului euro. Deci mă surprinde foarte mult recomandarea Comisiei Europene această recomandare arată foarte clar că din punct de vedere al Comisiei, companiile din țara A trebuie să aibă un nou statut decât cel din țara B. Deci cred că trebuie găsită o soluție corectă pentru ambele situații, mai ales pentru că de fiecare dată e vorba de companii de pe teritoriul Uniunii Europene până la urmă. Și încă o întrebare față de Comisia Europeană. vreau să știu dacă și alte state membre aplică aceleași sancțiuni dacă companiile nu se supun aceleași proceduri de TVA. Deci în majoritatea țărilor există același sistem, care aceleași uh, companii care sunt active și ca și cele din Franța sunt supuse la astfel de sancțiuni asemănătoare ca cele din Franța. Și următoarea mea întrebare. Cum e posibil să avem un regulament care e în vigoare în toate statele membre, regulament în care este stipulat clar că țările care nu fac parte din zona euro nu au obligativitatea introducerii unui asemenea sistem. Și în ciuda acestui fapt, iată legislația franceză în articolul 1308 îi permite statului francez să impună astfel de sancțiuni, conform articolului 1738, repet. E chiar ciudat să vedem că există o lege națională care încalcă regulamentul european. Aș vrea de asemenea să știu ce s-a mai întâmplat cu uh, executarea acestui drept pentru că la trei zile după ce se percepe dreptul respectiv ne dăm seama că uh, sumele uh, luate de stat uh, au făcut obiectul unei eroi. Și încă o observație. Vreau să vă spun că sprijin din răsputeri soluția propusă domnul Valesa. E o soluție foarte inteligentă care ne va permite să soluționăm această problemă care nu vizează doar Franța și Polonia. This is a time for uh, uh, reactions from the side of uh, Madam if you wish. Mulțumesc. Dacă doriți să interveniți acum, vă rog mai aveți două minute. Aș vrea să revin la ce mi-ați spus dumneavoastră din partea Comisiei Europene. Într-adevăr, în Polonia sunt bănci care propun astfel de servicii, însă ele sunt oferite doar marilor companii. Înainte de a veni aici, am încercat, încercat să iau legătura cu Banca Națională a Poloniei, să găsim soluții. Deci, Banca Langove de la Varșovia a încercat să aibă astfel de servicii și asta ar însemna 3.400.000 de euro de cheltuieli. Pentru uh, un IMM e greu să se asume astfel de costuri. Da, cred că a sosit momentul să facem uh, rezumatul discuțiilor noastre. Da, trebuie să spun că nu știam că există un prag care se aplică față de companiile care ar dori să aibă această schemă SEPA, business to business. Dar știm că trei bănci mari din Polonia oferă astfel de servicii uh, pentru plățile europene, ceea ce și în general aceste informații este publicată pe site-urile web. Dacă analizăm situația de discriminare, în general, analizăm să vedem dacă aceleași condiții se aplică, deci pentru toate băncile din zona euro, de exemplu, autoritățile fiscale, nu mă scuzați, uh, spune reprezentanta comisiei, deci toți cei care au activitate în zona euro trebuie să plătească uh, aceste cheltuieli prin schema business to business, în timp ce în afara zonei euro nu este obligatoriu să plătești impozitele prin această schemă. Mulțumesc! Mulțumesc! Să vedem care este situația. Deci, acceptăm recomandarea domnului Valesa. Deschi rămâne deschisă această petiție și vom transmite cele două scrisori către autoritățile franceze, Ministrul de Economie și Finanțe din Franța, cu argumentele care au fost prezentate aici și o a doua scrisoare către Banca Națională din Polonia, propunând uh, aceste uh, plăți uh, SEPA Dacă îmi permiteți, aș uh, menține legătura cu secretariatul pentru a da o formă acestor scrisări adresate autorităților. Da, mi se pare o idee excelentă. Mulțumesc. Deci, luate aceste decizii, considerăm că punctul acesta l-am uh, încheiat pe astăzi. Următoarea petiție acum petiția 33 din 2019, trimisă de Kate Fielden din Marea Britanie, în numele asociației Stonehenge Alliance, privind proiectul de construcție a drumului expres A303 la Stonehenge și directiva privind valoarea impactului asupra mediului. Din păcate, petiționarul nu este prezent, așa că am să rog pe doamna Am să dau cuvântul doamnei Laura Kate Larsen și îmi cer scuze pentru pronunție, din partea DGMV, care va prezenta poziția Comisiei Europene. Vă rog. Yeah, honorable member. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Comisia a examinat petiția și o altă plângere paralelă a Stonehenge, Stonehenge Alliance uh, în legătură cu lucrările la autostrada A303. Noi credem aici că se încalcă mai multe directive, cum ar fi cea a habitatelor, directiva cu privire la evaluarea a impactului asupra mediului și cea privind evaluarea strategică a mediului și o serie de convenții internaționale. Așa cum decurge din informațiile oferite de petiționară și așa cum ne-a, ne confirmă și informațiile publicate de Inspectoratul de Planificare a Guvernului Britanic, proiectul respectiv este încă în faza de considerare. Views to be put to the examining authority about the way in... Și am contactat autoritățile să vedem cum va arăta acest plan. Există o reuniune pe data de 8 aprilie în acest an, în acest sens. După aceea va avea loc etapa de examinare, atunci când va exista ocazia de a trimite mai multe detalii ale proiectului. Consultarea publică e încă în desfășurare, de aceea Comisia Europeană ar invita petiționara să discute despre această petiție și plângerea depusă cu autoritățile competente în aceste consultări, care urmează a fi organizate. Solicitarea în ceea ce privește ordinul de aprobare pentru dezvoltare este acum examinată de autoritățile naționale. O decizie finală încă nu a fost luată, așa că noi considerăm că e prematur să spunem că decizia ce urmează a fi luată ar încălca legislația europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și acum îi dau cuvântul doamnei Scott Cato, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știu că noi, cu toții credem că părțile pe care le prezentăm noi din lume sunt cele mai importante, cele mai frumoase și așa mai departe. Dar în sud-estul uh, Angliei avem asemenea lucruri. Există festivalul Glasbury, Cornwallul acolo, Salisbury, Dostam. Uh, în ceea ce mă privește pe mine, situl Stonehenge e bijuterie, bijuteria coroanei din regiunea mea. De aceea e foarte important ca Uniunea Europeană să fie activă și să protejeze acest sit împotriva a ceea ce ar fi o invazie îngrozitoare a acestui spațiu și ar avea efecte distrugătoare asupra acestui sit arheologic. E foarte important ca în Europa să ne protejăm istoria culturală. culturală. Stonehenge Mohenjo provine din Neolitic. E singurul monument care mai există din acea perioadă. Atunci oamenii trăiau într-o armonie mai bună cu pământul, sărbătoreau solstițiul acolo, veneau de peste tot pentru a se reuni acolo și există urme ale vieților care se regăsesc încă în peisajul de acolo. Ce am propus noi aici e avem acest, uh, ace, acest proiect propus de guvern care pur și simplu nu ar ajuta la nimic. Probabil ar fi scurtată călătoria cu 20 de minute a oamenilor care circulă prin țară. Așa că sacrificiul care s-ar face nu merită și afectată și fauna de acolo. Există îngrijorări exprimate de UNESCO și anume că situl este amenințat acum. Există preocupări care au fost exprimate de diferite asociații care se ocupă de faună. Există animale care au fost reintroduse acolo, pe câmpiile de acolo. Sunt specii acum introduse care de păsări care ar trebui să fie protejate sub uh, directiva privind păsările. Mai există și o altă specie de păsări protejate acolo și acestea ar fi afectate dacă se construiește această autostradă. Și înțelegem din ce a spus și Comisia că s-ar putea să existe anumite încălcări ale anumitor directive UE. Cred că cu toții suntem de acord că trebuie să protejăm fauna și să protejăm valorile noastre culturale. Iar ceea ce se face aici se face pentru a fluidiza traficul. E un lucru care contravine ambițiilor pe care ni le-am fixat sub acordul de la Paris. În încheiere, domnule președinte, vă rog să mențineți deschis această petiție și, vrea, și ne dorim să se facă o nouă evaluare a impactului în care să existe și alternative. Ce să se întâmple cu animalele sălbatice de acolo, cum vor fi acestea afectate? și cum va fi afectat situl ca atare. Mulțumesc foarte mult! Sunt de acord cu dumneavoastră, menținem deschisă această petiție și vom trimite o scrisoare regatul, guvernului din Regatul Unit. Le vom cere noi informații cu privire la subiect. Mulțumim foarte mult! So, now this is a... Acum ne aflăm într-o situație foarte interesantă. Trebuie să așteptăm, să așteptăm pe colegii noștri și pe ceilalți petiționari care încă nu se află alături de noi. De aceea propun să facem o pauză de 10 minute. Pauză de 10 minute acum, vă mulțumesc. pentru el.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

Doamnelor și domnilor, bun venit din nou. Haideți să continuăm. Continuăm cu petiția 1144 din 2017, o petiție italienească prezentată în numele a nouă asociații de mediu, însoțită de nouă semnături, împotriva carierelor de extracție a materialelor de construcție și a unei gropi de gunoi. Am informații că petiționarul se află alături de noi. E adevărat, da? Domnule, bine ați venit. Aveți cuvântul pentru 5 minute, vă rog. Yes, use micro, please. Yes. Vă rugăm să vă folosiți microfonul. Stimați uh, deputați, uh, reprezint 10 asociații locale și naționale care au semnat petiția Sănătatea în primul rând. Această intenție vrea să-i semnaleze Parlamentul European uh, ceea ce, din punctul nostru de vedere, ar putea să fie o încălcare a directivei europene 42 pe 2001, care impune pentru fie, ca fiecare impact, plan și program cu impact uh, ambiental să fie supus unei evaluări de mediu, unei evaluări strategice de mediu. În Lombardia, directiva europeană vin, e aplicată în ceea ce privește carierele prin așa numitele planuri de carieră care trebuie uh, să fie supuse aceste evaluări strategice de mediu. Provincia Como, ca și alte provincii din Lombardia, are planul său care include trei cariere. Însă, noi avem multe alte cariere, nu doar trei. La cava che vedete... Cariera pe care o vedeți e una dintre cele mai mari din uh, provincia Como, mai sunt și altele care nu au fost niciodată evaluate. Însă sunt uh, cariere unde sunt depozitate materiale, de unde se ridică praf și tot așa sunt uh, multe alte cariere uh, active care nu au fost evaluate prin planul strategic. Deci acest plan nu respect, nu oglindește realitatea? Nu, deoarece include doar trei din multe alte cariere operative cu un impact mare. Problema e foarte gravă, mai ales în uh, regiunea Como, unde există o concentrare foarte mare de cariere care devastează peisajul, care dau peste cap uh, structurile hidrice care sunt uh, foarte delicate și care amenință sănătatea omului. Aici, vedeți, cursurile de apă, resursele noastre hidrice atât de importante, care uneori curg chiar pe sub aceste cariere avem mari îngrijorări legate de posibilitatea destul de existentă de contaminare a pânzelor freatice din cauza escavărilor constante. Vedeți aici cum sunt deversate direct substanțele în cursul de apă. S-au făcut mai multe analize a apelor și am văzut că există asbest în apă și hidrocarburi. planul cariere din provincia Como, așa cum este el astăzi, nu respectă decât în aparență directiva europeană. Petiția, petiția noastră cere să, se, să fim atenți, în, să, să se existe vigilență în legătură cu acest lucru. În octombrie 2014 s-a a aprobat actualul plan pentru uh, cariere și acolo sunt doar trei uh, cariere care au fost supuse planului strategic, deoarece celelalte nu apar, deoarece au fost dezafectate, în ciuda dezafectării și deși petiția europeană să salvăm colina, să salvăm uh, dealurile noastre, în, în uh, Como. În continuare uh, există uh, posibilitatea de a opera cariere care nu au fost supuse unei evaluări strategice. Există multe cariere care, ci că nu există în realitate, însă care devastează în continuare teritoriul. Fără ca directiva europeană 42-2001, care garantează ocrotirea sănătății și a mediului, să fi fost aplicată rezum, actuarul uh, plan pentru carieră nu respectă decât uh, de fațadă, în aparență, mă scuzați, directiva europeană. Trebuie semnalat această anomalie. Foarte multe cariere de pe teritoriul provinciei Como, deși sunt operative și pot fi o sursă de poluare, nu apar în documentul programatic care ar trebui să reglementeze această activitate, așa numitul plan pentru cariere cerem Parlamentul European în numele nostru, al locuitorilor de acolo, pentru pânzele noastre freatice, să primiți această petiție, să o analizați, pentru ca toate carierele existente să fie incluse în planul uh, cu privire la cariere și să fie evaluate în cadrul evaluării strategice. Contăm pe dumneavoastră pentru a ne proteja sănătatea și mediul înconjurător și vă invităm în regiunea noastră. Mulțumim! Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult! Și acum îi dau cuvântul doamnei Clelia Antico din partea DGNV pentru a ne prezenta poziția. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și petiționarului pentru prezența dumnealui astăzi aici și pentru prezentarea problemei. Comisia nu a reușit să încadreze cazul, deoarece părea să fie mai degrabă o problemă ce ține de existența unui acord transfrontalier între Lombardia, provincia Como și Elveția, cantonul Ticino. Pe baza acestui acord, materiale de construcție, pietriș, nisip, um, materiale extrase în provincia Como erau exportate în Elveția, iar Elveția exporta către Italia deșeuri de construcții. Dificultatea inițială a fost de să vedem despre ce e vorba exact. Da, e vorba aici de evaluarea strategică de mediu, e proiect, deci ce ține deci de această de evaluarea pactului de mediu sau să vedem dacă e vorba de un plan sau de un program care necesita o evaluare la un alt nivel strategic. Uh, pe baza ultimelor uh, informații, ne-am dat seama că, în teorie, ar trebui să se facă uh, evaluarea strategică de mediu. Vorba de planificarea teritorială și de uh, destinația solurilor, directiva 42 din 2001. Acum, știind despre ce este vorba, știm că acest plan cu privire la cariere din uh, provincia Como nu conține doar uh, nu conține decât 3 cariere din 21, celelalte 18, după ce am citit documentul, am văzut că au fost dezafectate funcționează pe baza unor permise de autorizare emise de planul uh, cariere anterior, aprobat în 2003, deci înainte de intrarea în vigoare a directivei cu privire la evaluarea strategică de mediu, directivă care a intrat în vigoare în 2004. Comisia Europeană consideră că nu se poate face, nu se poate considera că s-a încălcat directiva cu privire la evaluarea strategică de mediu, deși ar fi fost bine ca toate carierele să fie incluse în planul cu privire la cariere, deoarece ăsta e scopul planului, să evalueze impactul asupra mediului a unei anumite activități din teritoriul respectiv. Însă nu putem spune că statul a încărcat uh, legea. Permisele deci au fost date deoarece fostul plan era încă în vigoare. Deci sunt practic uh, în ordine. Dar, după cum spuneam eu, ar fi fost mai bine ca statele membre să uh, e, includă toate activitățile și să le evalueze. Dar asta este o competență ce ține de statele membre. Și now I give the floor to... Mulțumesc. Acum uh, le dau cuvântul membrilor Parlamentului European, începând cu doamna Evi. Grazie, președinte. Eh, grazie ai firmatare di questa petizione. Le mulțumesc semnatarilor acestei petiții, mulțumesc și Comisiei Europene pentru că ne-a furnizat această interpretare actualizată a situației. Deși eu sunt foarte perplexă, sunt uh, uh, E vorba aici de o petiție care denunță o situație de pe teritoriul Lombardiei deși asta ține de limitele legale de acțiune, vedem totuși că această activitate are un impact major asupra teritoriului respectiv. Regulile, practic, au fost cam uh, întinse, au fost, cum să zic, uh, au fost uh, interpretate uh, exagerând cumva însemnătatea lor și s-a ajuns practic la um, situații când uh, sunt îngropate deșeurile. Acolo sunt foarte multe cariere. Am fost și am văzut-o cu ochii mei. Sunt niște cariere de niște dimensiuni enorme care uh, devastează teritoriul provinciei Como în Lombardia. Și pe acest teritoriu sunt foarte multe cursuri de apă în uh, subsol uh, și e clar că și pânza freatică e afectată de aceste activități. Da, știu că directiva cu privire la evaluarea strategică de mediu a venit mai târziu, a fost pusă în, uh, în aplicare mai târziu, însă mi se pare foarte păcat că Lombardia nu a avut o altă atitudine mai activă și nu a evaluat uh, în conformitate cu planul strategic toate carierele din, pe teritoriul său. Deci doar trei cariere din 21 au fost evaluate și sunt reintroduse într-un plan. Chiar nu au acordat atenție acestui uh, element. Și riscul asupra mediului uh, e major e și un risc sanitar, așa cum denunță și semnatarii petiției. Ar trebui să aprofundăm această petiție, nu doar pentru că are un impact asupra sănătății, uh, cursurilor de apă și mediului înconjurător. Să nu uităm de asemenea că avem o legislație în vigoare și să nu uităm că aici vedem cum, uh, din motive comerciale, logica mercantilistă e cea care se impune. Deci e vorba de relațiile comerciale dintre un stat membru și Elveția. Există deci acest acord care nu se bazează decât pe logica pieței. Deci, practic, uh, solul uh, este sleit uh, la maxim, se ia tot ce se poate cu un impact major asupra sănătății umane. Deci trebuie să rămână deschisă această petiție, deoarece există elemente critice care trebuie evaluate în detaliu. Deci solicit ca petiția să fie trimisă autorităților regionale din Lombardia, persoane care se ocupă de evaluările de mediu, să transmitem provinciei Como, provincia care este vizată de carierele respective și de asemenea să trimitem uh, de asemenea o scrisoare Ministerului Mediului din Italia care trebuie să fie informat. Și ca și semnătarii, cred și eu că o misiune la fața locului pentru a vedea direct ceea ce denunță ei ar putea să fie utilă. Pentru a încerca într-adevăr să-i protejăm pe cetățenii italieni ca și pe cei europeni, deoarece aceasta este practic și responsabilitatea noastră. Grupul Verde Alianța Libre Europea. Doamna Miranda, mulțumesc. Uh, în numele grupului nostru cerem ca această petiție să rămână deschisă și mulțumim încă o dată petiționarilor pentru că încă o dată problema mineritului vine aici în partea Parlamentului și încă o dată răspunsul din partea Comisiei nu este clar. Am văzut-o cu problematica legată de Alcorcoez și cu alte petiții deschise din țara mea și din alte regiuni și, așa cum a spus doamna Evi, problema este aceeași mineritul care contaminează, distrugerea teritoriilor, problema eh, lixiviatelor care nu sunt abordate de comisie și studii de impact asupra mediului care sunt făcute de statele membre sau de alte autorități care nu respectă normativa comunitară. De aceea considerăm că petiția trebuie să rămână deschisă și nu știu dacă vom avea timp în actualul mandat, dar poate în mandatul următor ar fi bine să organizăm și o audă, audiere pe tema mega mineritului, uh, așa cum am făcut-o în urmă cu câțiva ani alături de colegul meu, Juntis. Pentru că nu e vorba de un caz izolat, sunt cazuri care se repetă din aceleași interese geostrategice, există o concentrare în puține mâini și nu se ține cont nici de sănătate, nici de mediu. Până la urmă, persoanele astea vin aici pentru că nu au fost ascultați la ei acasă. De au venit, deci încă o dată le mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc! Petiționarul poate să facă din nou o prezentare a poziției. Două minute aveți la dispoziție. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Îi mulțumesc echipei care a care a lucrat cu mine și îmi doresc să păstrați deschisă această petiție. În regiunea, în provincia Como, carierele sunt o problemă enormă. Deci materialele care vin din Elveția, deșeurile care vin, uh, sunt deșeuri care nu sunt controlate 100%, deci nu știm exact ce conțin aceste deșeuri. De aceea se face și o poluare ulterioară a apelor. Și e clar că uh, ce se întâmplă ne dăunează grav sănătății. Mulțumesc! Thank you very much. So, I try to finalize the... Vă mulțumim foarte mult. Voi încerca să trag concluziile. Decizia acceptăm solicitările celor două colege, menținem această petiție deschisă, trimitem o scrisoare apoi autorităților italiene pentru a obține mai multe informații pe baza informațiilor care ne-au fost prezentate aici. Și Apoi, poate vom trece și în procesul verbal această solicitare de a organiza o masă rotundă pe subiect cândva în următoarea perioadă parlamentară, pentru că nu e posibil acum. E acceptabil pentru dumneavoastră? Bine, mulțumesc. Acum îi urăm bun venit președintei noastre, doamna Wikström. Doamnă președinte? Yes. You can continue if you no, want. No, no, Thank no. you. Thank you. Thank you so much.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 Good afternoon everybody and I'm really Bună ziua tuturor. Îmi pare foarte rău că am venit atât de târziu. A trebuit să particip la o reuniune a Consiliului și încă o altă reuniune, dar s-au încheiat aceste două reuniuni. Acum mă aflu aici și mă bucur foarte mult să prezidez această reuniune. Bun venit tuturor invitaților noștri de astăzi și haideți să trecem acum la punctul 13 și anume petiția 0660 cu privire la minorii sub tutelă. Petiționarul se află alături de noi. Unde? și mă bucur foarte mult să pot să îi dau cuvântul petiționarului J. GCM. La petițion la... Eu sunt reprezentant al acestei petiții și următoarele care au de-a face și care au legătură cu minele de uraniu din Salamanca. dar vă rog să mă scuzați. Ella. Bu Buenas tardes. Mi nombre es. Bună ziua, mă numesc Justa Caretero și din partea FADES, uh, Asociația Spaniolă a Familiilor de Plasament, uh, dorim să uh, prezentăm situația lamentabilă a minorilor fără documente de origine română și care sunt tutelați de sistemul de protecție al statului spaniol acasă la noi în Spania. Deci vorbim de minori fără documente legale și care le lipsesc uh, lucruri esențiale, cum ar fi dreptul la identitate, așa cum se arată în Convenția pentru Drepturile Copilului, care a fost ratificată de Spania, România și celelalte state membre. practic se vulnerează unul dintre drepturile fundamentale ale copilului și asta face să fie lipsit și de alte drepturi, pentru că nu au niciun document de identificare și asta duce la situații foarte complicate uh, în uh, viața de zi cu zi, în familie, din punctul de vedere al sănătății, al educației și așa mai departe. Un minor fără document de identitate nu se poate înscrie, de exemplu, pentru niciun fel de sport, nu poate avea parte de educație, nu poate intra în asociații sau colectivități, nu poate călători independent ca cetățean european, așa cum sunt. Nu poate avea acces la toate ajutoarele pentru orfani, dizabilități și alte tipuri de dependență. Toate aceste lucruri ar fi posibile dacă ar avea document legal și faptul că nu le au îi face să dispară pur și simplu pentru sistem. Una din funcțiile principale ale sistemului de protecție a copiilor și adolescenților este aceea de a proteja minorilor care se află pe teritoriul lor, lucru care este greu de atins dacă ținem cont de discriminarea și încălcarea drepturilor de care suferă zilnic acești copii și adolescenți, pentru că de fiecare dată se văd altfel decât cei din jurul lor. E greu de înțeles că în Europa mai există astfel de probleme și în calitate de mamă de plasament, vreau să vă transmit aici uh, indignarea noastră familiilor de plasament din Spania. Știm că această problemă se întâmplă în multe din statele membre ale UE care au minori români uh, în custodie și asta face să fie și mai incredibil pentru noi. Din partea asociației noastre, a FADES, dorim să insistăm pentru a denunța și pentru a oferi mai multă vizibilitate acestei situații care este necunoscută de o bună parte a europenilor. Copiii aceștia există, deși documentele nu arată, deși nu apar în statistici și dorim să atragem atenția asupra lor. În special pentru că e vorba de minori, minori uh, vulnerabili, uh, fragili, europeni, și uh, avem datoria să i protejăm și să i integrăm, însă nu doar pe jumătate, așa cum se întâmplă astăzi atunci când instituțiile se ocupă de ei și din păcate nu au documentele necesare în fața atitudinei nefericite a guvernului român. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Aș vrea să mai adaug și eu câteva precizări față de cele spuse de președinta asociației noastre, FADES. Dacă vă întrebați cum de există cetățeni europeni invizibili și care nu au parte de drepturile fundamentale, autoritățile spaniole, care au competență în ceea ce privește drepturile civile, declară această situație pentru minori. România însă nu recunoaște acest lucru pentru că um, cere o declarație de custodie și fără aceasta o, un ordin de executare și practic nu oferă posibilitatea de documentare a acestor copii, lăsându-i într-un adevărat vid juridic care nu le oferă nicio naționalitate. Carta Drepturilor Fundamentale, regulamentele, directivele europene, jurisprudența CEJ arată că minorii sunt titulari de drepturi fundamentale care se reflectă în principii de bază. În primul rând, deciziile trebuie luate în interesul minorului. Au dreptul să fie ascultați și criteriile lor trebuie să fie luate, uh, avute în vedere în deciziile legate de ei. Tribunalele trebuie să ia decizii autonome și trebuie să recunoască libertatea de circulație. Atunci când se neagă drepturile lor, nu sunt ascultați, se pun obstacole uh, pentru cei care au grijă de ei, practic se încalcă dreptul de a avea reședința și de a circula în mod liber în toate statele membre uh, din motive de uh, discriminare din cauza naționalității sau a situației de imigrant. Calitatea instituțiilor democratice, practic, depinde de felul în care societățile au grijă de cei mai vulnerabili, de cei mai neprotejați, printre care acești uh, minori care sunt uh, în îngrijirea instituțiilor uh, de custodie. Practic, este corect și este just să le reînapoiem aceste drepturi care revin oricărui cetățean european. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, o chestiune foarte dificilă și complicată, de care tocmai mi-am dat seama, așa că vreau să vă mulțumesc pentru că ne oferiți ocazia să o discutăm cu adevărat. Comisia este aici și aș vrea să o rog pe doamna Seti să ia cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc petiționarilor pentru subiect și Comisiei PETI pentru că continuă să se intereseze de subiecte care au de-a face cu drepturile copiilor. Comisia recunoaște gravitatea acestei probleme și, consid- și mulțumim Asociației FADES pentru că ne-a atras atenția asupra subiectului și le mulțumim și pentru munca pe care o desfășoară în Spania. Aș începe prin a reaminti faptul că în Curtea Europeană de Justiție, în jurisprudență existentă, a subliniat faptul că statele membre au toate competențele în ceea ce privește naționalitatea acordarea acesteia și retragerea acesteia și trebuie să își pună în aplicare puterile în acord cu legislația europeană. Situația de apatrid și apoi acordarea cetățeniei se află în afara competențelor UE. Comisia reamintește faptul că există Convenția ONU pe drepturile copilor și aici se prevede dreptul la naționalitate în articolul 7. Spania, România și toate statele membre ale Uniunii Europene sunt parte a acestei convenții. E de datoria fiecărui stat care a semnat convenția să se asigure că sunt protejate drepturile copilului așa cum apar în această convenție ONU și totul trebuie să se facă prin intermediul legislației naționale. Tocmai v-am spus că Uniunea nu are competențe în chestiuni care țin de naționalitate și statut de apatrid. Comisia continuă să încurajeze acele state membre din Uniunea Europeană care încă nu au făcut-o să ratifice Convenția 1 din 1954 cu privire la apatrizi și Convenția din 1961 pentru reducerea persoanelor apatride. Aceasta a fost ratificată de Spania abia la sfârșitul anului 2018. În plus, Comisia mai are și următoarele inițiative astfel încât să faciliteze un răspuns operațional pe subiect cât despre statutul de apatrid, atât pentru copii din Uniunea Europeană cât și din afara Uniunii Europene. S-a discutat subiectul la a 11-a ediție a Forumului UE pe drepturile copiilor, care a avut loc la sfârșitul anului 2017. Mai multe 260 de pro- profesioniști și autorități naționale din toate statele membre au participat la acest eveniment. Copiii apatrizi acest subiect a fost discutat și anul trecut, în martie, în anul 2018, la 16-a reuniune a grupului nostru de experți la nivel informal pe drepturile copiilor, unde autoritățile din statele membre sunt reprezentate. Scopul era să creștem gradul de conștientizare pe subiect și doream să discutăm despre practici care pot să fie puse în aplicare la nivel național, astfel încât fiecare copil să aibă dreptul la naționalitate. În 2017 a existat o, com- o comunicare a Comisiei pentru protejarea copiilor migranți, Comisia a spus cât e de important să fie identificați și înregistrați copiii apatrizi, astfel încât să nu le fie întârziată această situație. Totul în contextul copiilor migranți și persoanelor apatride și persoanelor cu cetățenie incertă. Și, acestea sunt, și aceste grupuri sunt uh, sunt um, luat în vizor pentru finanțare sub fonduri, cum ar fi Fondul pentru Azil și Migrație. Și un ultim punct pe care l-aș menționa pe această listă cu inițiative întreprinse de comisie, astfel încât să vină cu un răspuns operațional la problemă, aș completa cu următoarele. E o chestiune care e importantă pentru copiii de origine romă în anumite state membre. Așa că am făcut un studiu cu cercetări existente pe copiii de, origi, de origine romă ne gândeam la lipsa de documente, lipsa de certificate de naștere, lipsa de cetățenie. Rezultatele urmează să fie publicate la data de 2 aprilie, adică în câteva săptămâni, cu ocazia celui de-al 12-lea forum UE pe subiectul drepturile copiilor. Ținând cont de toate cele spuse, concluzie, Comisia recunoaște faptul că, așa cum a subliniat, au subliniat și petiționarii, există o nevoie de a crește gradul de conștientizare și în rândul autorităților naționale cu privire la situații care ar putea duce la statutul de apatrid și impactul pe care îl are lipsa naționalității la, la respectarea drepturilor tuturor copiilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! pentru că ne-ați dat aceste informații importante. E foarte bine că ne-ați reamintit ceea ce s-a făcut deja în domeniu. Acum deschid discuția, intervenții din partea colegilor. Teresa. Gracias, Cecilia, gracias a todos. Mulțumesc. Nos encontramos en una situación que es escandalosa. Situația aceasta este scandaloasă. E vorba de încălcarea drepturilor fundamentale și asta în sânul Uniunii Europene. E vorba de minori născuți pe teritoriul Spaniei cu părinți de naționalitate română, deci europeni, însă care nu au o cetățenie naționalitate recunoscută. Așa cum a explicat foarte bine petiționarii, copiii respectiv nu se pot bucura de drepturile de bază, cum ar fi libertatea de mișcare – eu însă am văzut ce greutăți birocratice există pentru a-ți face documente la minere. Am scris uh, la Ministerul de Justiție, la delegatul de guvern din comunitatea Valencia, am scris ministrului care se ocupă de imigrație, însă problema e blocată deoarece autoritățile române nu colaborează, care nu propune decât o situație, să repatrieze copiii respectiv pentru a-i uh, băga într-un orfelinat din România. Dar asta contravine interesului primordial al copiilor, care au trăit toată viața lor în familii de plasament, ca petiționarii de astăzi. Și singura lor legătură cu România e că au părinți din România, dar nu vorbesc nici limba română, nu au nici rude acolo cunoscute, nimic. Dar soluția ar trebui... Nici Uniunea Europeană nu vine cu o soluție așa cum nu vine nici statul lor de origine. Deci ce viitor au acești copii? Nu putem să-i abandonăm. Reamintesc articolul 2 din Tratatul de Funcționare a UE ne spune că Uniunea se bazează pe valorile de respectare a demnității umane și pe drepturile omului. Bun, Carta Drepturilor Fundamentale stabilește care sunt drepturile copiilor. Au dreptul la protecție și la tot ce e necesar pentru bunăstarea lor. Au dreptul la libera circulație și la principiul non-discriminării aceste valori și drepturi nu pot să rămână doar pe hârtie. Dacă nu suntem în stare să ne protejăm cetățenii, atunci putem spune că proiectul european e sortit eșecului. De aceea solicit acestei comisii ca în primul rând să nu închidă această petiție, deoarece e o problemă foarte gravă și în același uh, timp e important ca și noi, Comisia PETI, dar și Comisia Europeană, să transmitem o scrisoare statelor membre respective, Spaniei și României, și să îi alertăm în legătură cu gravitatea problemei și să le cerem să soluționeze problema cât mai repede, deoarece interesul copilului trebuie să fie întotdeauna uh, primordial de asemenea să se întrevadă posibilitatea lansării unei proceduri de infringement, deoarece nu sunt respectate obligațiile ce decurg de pe urma drepturilor copilor. Comisiile libe și jurii ar trebui implicate, de asemenea să le cerem un aviz. Și în ultimul rând, mi-aș dori să evaluăm posibilitatea de a prezenta o întrebare cu solicitare de răspuns oral cu rezoluție pentru Consiliu, profitând de faptul că e președinția română, pentru a vorbi despre situația acestor români lipsiți de protecție în Parlamentul European. Mulțumesc! Thank you very much. Bea, um, Ana Miranda. Doamna Miranda. Muchas gracias, presidente, y también, presidenta, y también eh, a los peticionarios. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Vreau să mulțumesc de asemenea și petiționarilor pentru că au venit aici să denunțe cazuri sistematice care se referă la încălcarea unor drepturi fundamentale. Așa cum spuneați foarte bine, societatea poate fi evaluată în funcție de cum îi tratează pe cei mai vulnerabili și pe minori, bineînțeles, printre aceștia. Și guverne și societăți care se consideră democratice și demne ar trebui să aibă grijă de cei mai vulnerabili, pentru că, practic, în felul acesta, prin aceste politici de nerecunoaștere, nu se face decât să se sporească gradul de vulnerabilitate. De aceea noi cerem ca petiția să rămână deschisă ar trebui să avem și o întâlnire cu președinția română pe această temă, profitând de faptul că deține acum președinția România pentru încă câteva luni și susținem și cererea doamnei Jimenez Barbat pentru a adresa o întrebare cu solicitare de răspuns oral pentru următoarele două plenuri sau pentru mini-plenară care ne mai rămân pentru că uh, vorbim despre probleme demografice, despre faptul că anumite state membre nu uh, au probleme demografice și atunci când avem familii de plasament care fac uh, eforturi deosebite pentru a face față situației, se confruntă cu tot felul de obstacole. Mulțumesc. Acum, în ceea ce privește propunerea pe care ați făcut-o de întrebare cu solicitare de răspuns oral, Știți că nu noi suntem cei care trebuie să hotărâm pe această temă, trebuie să vorbiți cu coordonatorii pentru a aduce acest punct, această propunere la întâlnirea coordonatorilor și depinde de membrii comisiei, practic, să încerce acest lucru un pic mai târziu, nu la o ședință ca a noastră. Doamna Besera, vă rog. Președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu mi-aș dori să sprijin uh, tot ce a spus colega mea Jimenez Barbat. E important, e foarte important acum să profităm de circumstanțe, de faptul că România deține președinția Uniunii Europene, e ultima președinție din acest uh, mandat și de asemenea ar trebui practic uh, să încercăm să materializăm angajamentul pe care l-am avut noi în timpul mandatului nostru, să dăm curs preceptelor din tratatele Uniunii Europene și măcar de data asta să dăm dovadă de faptul că atunci când nu este respectată legislația și când sunt afectate statele membre, suntem hotărâți și știm cum să soluționăm lucrurile în mod concret. Ceea ce a spus Comisia Europeană ne arată foarte bine cum stau lucrurile și sprijin ideea ca petiția să rămână deschisă să transmitem această comunicare Guvernului României și Spaniei și să cerem președinției, președinției române să ne întâlnim, iar eu, ca, în calitate de coordonatoare la ALDE, voi prezenta uh, această solicitare de întrebare de, întreba, de prestarea unei întrebări cu societate de răspuns oral. Deci e important ca înainte de sfârșitul acestui mandat să soluționăm o problemă atât de concretă. Deși acești copii par inexistenți, ar trebui să aibă totuși un nume și un prenume. Știm cine sunt copiii respectivi, le cunoaștem situația, însă ar trebui să fie cetățeni cu drepturi de pline. Deci eu sprijin această propunere. Thank you very much. And now I will... Vă mulțumim foarte mult și acum revin la petiționari. Și aș vrea de asemenea să vă pun o întrebare care în legătură de, cu care nu s-a vorbit clar. Cam de câți copii e vorba? Copii aflați în această situație și care este vârsta medie a acestor copii și adolescenți? Și care e perioada de plasare în familie? Perioada medie? Aveți cuvântul. În Spania Cifrele pe care le-a oferit ministerul sunt, uh, deci cifre oficiale, e vorba de 215 copii aflați în situația aceasta. În copii care sunt sub tutela statului, deci sub protecția statală. Situația, vârsta e diferită, de la bebeluși de câteva luni până la uh, copii care au aproape 18 ani, adolescenți. <laughs> situație și mai gravă în cazul lor. Care e perioada de plasare în familie? Mulți dintre ei, practic, toată copilăria și-au petrecut-o în familii de plasament. Alții se mai întorc uneori la familie lor, depinde de la caz la caz, însă vă pot asigura că mulți dintre acești copii își uh, petrec copilăria în cadrul sistemului de protecție național, deoarece întâmpină greutăți în a se întoarce la familiile lor uh, naturale. Mai era încă o întrebare? Aș vrea să adaug două precizări. Așa cum spunea președinta Fades, mulți dintre acești copii sunt uh, în protecție de mult timp. Noi avem 10, doi copii care de 10 ani trăiesc cu noi Aveau 5 ani când au început, acum au 15 ani și timp de 10 ani copiii ăștia nu au avut uh, permis de ședere, nu au avut acte de identitate, nu au avut nimic. Uh, referitor la inițiativele sugerate, aș vrea să subliniez faptul că ar fi suficient ca uh, România să renunțe la acordarea cetățeniei acestor copii. Și atunci, când un stat trebuie să recunoască, să recunoască ca o ca pe o persoană ca fiind uh, persoană care are drept la naționalitate. Îi refuză acest drept deoarece nu are legături cu țara respectivă, nu are familie, acești copii automat pot deveni spanioli. Mulți sunt în, uh, s-au născut în Spania, au trăit în Spania mai mult de 10 ani, deci uh, întrunesc toate condițiile pentru a fi cetățeni spanioli. Condiția e ca România să refuze acordarea uh, Uh, naționalități. Însă România are o atitudine foarte perversă, deci nu le refuză naționalitatea, dar stabilește tot felul de obstacole, deci pune bețe în roate. Deci, practic, nu vor să facă nimic, blochează situația, dar nu refuză să le dea naționalitatea. de multe ori solicitările care vin din partea autorităților române sunt complet exagerate. De exemplu, pun sub semnul întrebării paternitatea tatălui biologic al copilului respectiv, deși tatăl biologic respectiv a recunoscut copilul respectiv ca fiind născut în afara uh, matrimoniului, în afara căsătoriei. Deci există practic o sentință judecătorească care încalcă aici uh, aceste drepturi legate de paternitate. Dacă cineva își recunoaște copilul ca fiind copil natural, asta e, e tatăl respectiv. Deci după 15 ani trebuie să te duci, să cauți bărbatul respectiv, să-i faci teste, să vezi dacă e într-adevăr uh, tatăl biologic al copilului respectiv de România, nu face decât să pună bețe în roate. Deci vă spun, dacă pur și simplu ar refuza să le acorde cetățenia, problema s-ar, refuza, s-ar uh, rezolva imediat de la sine. It seems like the technology is... Se pare că tehnologia nu vrea să ne ajute astăzi. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați informat în legătură cu aceste chestiuni dificile. Ne spuneți că avem 215 copii români în Spania care se află în familii de plasament. Aceștia sunt cetățeni europeni fără naționalitate și fără copilărie. Hillary Clinton a scris o carte în care spunea că e nevoie de un sat întreg ca să crești un copil. Se pare că e nevoie de un continent ca să creștem așa cum trebuie un copil. E nevoie de un răspuns european acum. E nevoie ca noi să acționăm. Așa că eu sugerez următoarele. Bineînțeles, petiția rămâne deschisă și sugerez să spunem că acum câțiva ani a existat o campanie, un plan de acțiune ONU să punem capăt statutului de apatrid mai ales pentru copii. Trebuie să trimitem, facem o referire la această acțiune într-o scrisoare, o scrisoare pe care să o trimitem autorităților din Spania și din România și apoi și o scrisoare specială pentru președinție, acum cât mai avem ocazia să ne adresăm lor, lor, să spunem cât de gravă este această situație și să spunem că, într-adevăr, trebuie să fie abordată această situație. Ce am făcut noi deja? Am trimis pe petiția în Comisia pentru Afaceri Juridice, în Comisia pentru Drepturi Civile și în Intergrupul pentru Drepturile Copilului. Am făcut-o în februarie, însă nu am primit încă un răspuns. Cred că ar trebui să solicităm acestor comisii parlamentare, cel puțin Comisiei Juri, să-i spunem că ne-am dorit să redacteze un aviz pe subiect și Comisia Libe de asemenea. Cred că e ceea ce putem face noi acum și să ne reamintim că e nevoie ca să le redăm naționalitatea, copilăria și demnitatea tuturor acestor copii. E ceea ce putem face. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că ați depus atâtea eforturi pentru a apărea drepturile acelora care nu au o voce. E ceea ce faceți și de aceea vă încurajez să continuați cu munca dumneavoastră, pentru că e ceva ce ar trebui să preocupe fiecare cetățean și dumneavoastră o faceți așa că meritați să vă admirăm. Vă mulțumim foarte mult. Și acum trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 17 se pare că acum funcționează microfonul meu. Bine. Trecem la petiția la numărul 17, petiția 174 și petiția 809 și cred că domnul Barueco Sanchez va prezenta ambele petiții. Aveți cuvântul dumneavoastră. Aveți 5 minute. Actually, we will be gen- de fapt, vom fi generoși și vă vom da mai mult de 5 minute dacă aveți nevoie. Muchas gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad de traer el tema. Mulțumesc foarte mult pentru că ne dați, ne oferiți posibilitatea să vorbim despre mineritul uh, cu uraniu aici la Parlamentul European. Avem și prieteni aici la Parlament care ne-au ajutat uh, și ne-au susținut să ajungem până aici. De asemenea, uh, salutăm uh, Asociația uh, Petonul Lobos din Galiția și uh, care a hotărât să îi reprezentăm noi aici. Venim din una dintre zonele cele mai depopulate din Europa, în estul orașului Salamanca, cu populație îmbătrânită și cu puține oportunități de muncă pentru tineri. Situație de care a profitat uh, o companie multinațională de origine australiană care dorește să deschidă mai multe mine de uraniu în Salamanca. Pe lângă aceasta dorește să deschidă și o uzină de prelucrare uh, pentru concentrate de uraniu și după aceea să folosească materialul radioactiv pentru a umple golurile din mină. Deci vom lăsa o moștenire uh, generațiilor viitoare care va trebui supravegheată sute de ani. Suntem împotriva acestui proiect, considerăm că aceasta ne va afecta uh, sănătatea și acest lucru nu a fost inclus în studiul de impact asupra mediului. Uh, se spune de altfel în acest studiu că nu va avea nicio consecință asupra sănătății noastre. În plus, uh, zona pentru mine se află aproape de uh, o regiune inclusă în Natura 2000, protejată. Și în plus, minele sunt pe o durată foarte scurtă, se vor pierde locuri de muncă stabile la ora actuală, Uh, cum ar fi, uh, de exemplu, locurile de muncă din uh, agricultură, din creșterea animalelor și alte fabrici care există acum în zonă. Pe de altă parte, Consiliul General al Castiliei a făcut și studiul de impact care a fost deja aprobat și de asemenea am fost ajutați de World Wide Fund și asociații științifice pentru a vedea ce se întâmplă cu uh, râul Ieltes din zonă și consecința pentru peștii de acolo. Și la Parlamentul European s-a dezbătut de mai multe ori această temă. Am avut un aviz pozitiv și din partea Comisiei Europene. În mai 2015 uh, a fost o chestiune destul de polemică cu comisarul uh, Arias uh, Caniete, pentru că un prieten al dânsului, domnul Lamela, a venit aici în, partea, în fața Parlamentului ca și lobbyist. Noi de mulți ani organizăm tot felul de acțiuni împotriva acestor proiecte. De exemplu, în martie 2014, într-un sat uh, apropiat de Retortillo, au venit și reprezentanți din Portugalia, pentru că suntem foarte aproape de Portugalia, de graniță, și în martie 2014 s-a prezentat și o plângere în fața Parlamentului și a Comisiei Europene în legătură cu acest studiu de impact uh, asupra mediului care a fost uh, adoptat uh, din cauza deficiturilor pe care le prezenta. Acel studiu de impact nu a dus la nimic, a mers mai departe, s-au obținut uh, mai multe autorizații ulterior, iar noi considerăm că legislația europeană este practic încălcată. Am să vă spun mai precis despre ce legislație este vorba. Noi dorim să se țină cont de această petiție pentru că se încalcă mai multe legi europene și, prin urmare, ar trebui să se deschidă o procedură de încălcare a legislației față de statul spaniol. Deputații ar putea foarte bine să facă și o vizită în zonă ca să vadă care sunt consecințele până la momentul acesta pentru populația din zonă și care este situația actuală. Mai precis, legislația care este încălcată, direct, directiva pentru evaluarea de impact, pentru că nu s-a făcut un studiu asupra consecințelor asupra sănătății populației locale. O altă chestiune importantă este situația transfrontalieră. Vecinii portughezi nu au avut posibilitatea să prezinte informații publice pentru acest proiect, nu au fost informați, nu au putut spune nimic, au aflat despre acest proiect de la Retortillo doar atunci când compania Berkeley a încercat să deschidă o mină și mai aproape de ei, o mină care va lucra cu uzina de prelucrare de la Retortillo. Însă despre această uzină nu s-a vorbit nicăieri în Portugalia, nu au fost informați și nicăieri nu există pe de altă parte un studiu în care să se vadă că nu sunt consecințe transfrontaliere. Prin urmare, directiva asupra evaluării de impact este încălcată și din uh, toate uh, plângerile pe care le-am trimis din Spania, nu am primit până acum niciun răspuns. Nu se ține cont practic de cererile noastre. Spuneam mai devreme că este o zonă protejată de uh, Natura 2000. Directiva privind uh, habitatele de asemenea este încălcată și dacă până la urmă proiectul merge mai departe, impactul asupra speciilor endemice de acolo, plante și diverse altele, bineînțeles că va fi foarte mare, unele specii ar putea dispărea chiar. Se încalcă și directiva cadru asupra apei. Râul Ieltes, practic, se află între cele două zone miniere care au fost proiectate și, în mod clar, calitatea apei va avea de suferit. Am adus și câteva imagini aici, uh, să vedeți uh, care au fost uh, acțiunile de până acum ale companiei respective. Au fost tăiate ilegal sute de stejari de piatră și acel lemn care a fost obținut în mod ilegal, în mod normal n-ar trebui să fie comercializat, dar el a fost pus pe piață. Nici tratatul Euratom credem că nu a fost respectat, pentru că la articolul 37 uh, se vorbește despre nevoia de informare. Portugalia spune că n-a fost informată, statul nu dispune de toate informațiile necesare și în evaluarea de impact asupra mediului nu se vorbește nicăieri despre deșeuri radioactive. Deci, dacă aceste deșeuri nu se consideră ca fiind radioactive, e clar că foarte greu ne va fi să se aplice tratatul Euratom. Noi uh, dorim să reclamăm aici uh, ce s-a făcut până acum, uh, tăierea ilegală a stejarilor de, de stâncă, iazul care a fost construit fără niciun fel de autorizație și primăria de la Retortillo, a declarat că aceste acțiuni sunt ilegale, a deschis deja o procedură de sancționare a companiei respective, dar spune că nu poate să o facă. Compania spune că uh, vine nu doar din motive economice, ci și pentru uh, populația din zonă. Atunci uh, Considerăm că dacă primăria ar trebui să sancționeze compania, dar nu are mijloacele necesare, trebuie să îi se pună la dispoziție aceste mijloace înainte de termenul de prescriere. La momentul actual, când tinerii încearcă să lupte peste tot pentru o lume mai bună, pentru respectarea mediului, noi considerăm că în Salamanca nu putem lăsa o astfel de moștenire generațiilor viitoare doar din cauza uh, a avariției guvernelor actuale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru slide-urile foarte uh, relevante pe care le prezentați. Mi se pare un caz grav. Acum am să dau cuvântul comisiei, domnul Martin. Domnul Servert, se pare. Da, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și eu petiționarilor pentru prezentarea făcută, pentru că au prezentat câteva puncte importante la care voi reveni. Comisia dumneavoastră știe care a fost activitatea comisiei pe această temă până acum foarte recent am cerut clarificări suplimentare statului spaniol și autorităților competente, atât administrației centrale cât și la nivelul Junta Castilla y León, referitoare la diversele puncte din această petiție, dacă se respectă sau nu anumite legislații europene în domeniul mediului și în special în legătură cu uh, stadiul actual al proiectului. Un proiect care nu este ușor de înțeles dacă ținem cont de activitățile multiple care sunt implicate în el și diversele niveluri de autorități care sunt implicate în procedura de autorizație. Am primit această informație care a fost solicitată și informația respectivă a arătat destul de clar, așa cum se arată oarecum și în petiție sau în prezentarea petiționarilor, că procedura de evaluare a impactului radiologic pentru acest proiect nu a fost finalizată. Deci, proiectul, ca să o spun pe șleau, nu a fost încă autorizat 100%, deci nu are toate autorizațiile necesare pentru a trece mai departe. În aceste condiții, uh, pentru că nu există autorizațiile necesare, ar fi prematur din partea noastră să um, ne pronunțăm și să spunem că e cazul sau nu pentru o uh, Uh, procedură de încălcare a legislației la nivel comunitar. Pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba, acest proiect uh, implică pe de o parte o mină și pe de altă parte o uzină de concentrate de uraniu. Ambele activități fac parte dintr-un proiect integrat, un proiect unic. Deși din punct de vedere administrativ e nevoie de proceduri de autorizație separată deci autorizațiile finale vor fi diferite pentru cele două. Iată, o situație specială pentru că minereul extras din mină trebuie prelucrat ulterior în acea uzină de concentrate, iar deșeurile radioactive care pot apăra în această procedură, în acest proces de prelucrare, um, vor fi înmagazinate în găurile unde s-a excavat la nivelul minei. Deci autorizațiile pentru uzină, care n-au fost oferite până acum, ar afecta în mod clar și găurile realizate în urma mineritului. Există o serie de proceduri, de autorizații care depășesc competența comisiei pentru că sunt de natură urbanistică și care țin de autoritățile locale. Nu am să intru în detaliu acum, însă aș vrea să atrag atenția asupra uh, naturii duale a acestui proiect uh, din punctul de vedere al evaluării uh, și procedurii finale. Pe de o parte, există o evaluare din punctul de vedere al mediului și, pe de altă parte, o evaluare din punctul de vedere al impactului radiologic cea care are de-a face cu mediul se face în conformitate cu directiva asupra uh, impactului uh, directiva pentru studiile de impact asupra mediului. Deci aici trebuie să se țină cont de toate consecințele care ar putea fi pertinente asupra aerului, apei uh, și așa mai departe, asupra sănătății. Aceasta este o obligație care apare în directivă dar există și alte legislații sectoriale care ar fi implicate în domeniul apelor, a exploatării miniere, calității aerului și așa mai departe. Directiva pentru impact asupra mediului este o directivă care implică și mecanisme de participare și consultare publică. Important de precizat. Pe de altă parte, se stabilesc și niște mecanisme de uh, apeluri administrative tocmai pentru a putea analiza legalitatea din punct de vedere al conținutului și al procedurii pentru toate acțiunile sau deciziile care se iau uh, într-un anumit domeniu de competență. Un mecanism care a fost deja utilizat pentru acest proiect, utilizat în mod corect, uh, deci, uh, instanțele naționale, uh, tribunalele spaniolești, sunt cele care au uh, dreptul să se pronunțe asupra legalității pe conținut și pe procedură a acestui proiect. Am să vă dau doar un singur exemplu. Comisia știe că există Uh, diverse apeluri care încă n-au uh, ajuns în faza finală, sunt încă în fața uh, tribunalelor naționale, de exemplu apelul făcut împotriva autorizației pentru deșeuri și în aceste proceduri tribunalele vor analiza legalitatea studiului de impact asupra mediului. Nu s-a ajuns, nu s-a finalizat această procedură, după cum spuneam, deci această problemă cu studiul de impact asupra mediului, prin care se acordă practic autorizația pentru exploatarea minieră, se află acum în studiu la nivelul instanțelor pertinere. Deci, acum revin la proiect. Prima parte a acestui proiect, cea referitoare la mină, implică și un plan de restaurare. Plan care implică o garanție pentru restaurarea minei și pentru a face față procesului de reabilitare a acesteia. În plus, această garanție nu este una fixă, ci variabilă în funcție de condiții suplimentare pe care le poate impune Consiliul pentru Siguranța Nucleară și despre care am să vorbesc mai târziu. Deci există, în primul rând, acel studiu de impact asupra mediului, care este în curs acum și, în al doilea rând, procedura de evaluare pentru impact radiologic al deșeurilor și, din câte am înțeles, aceasta este partea cea mai îngrijorătoare în acest proiect. O, proiect procedură care trece prin mai multe faze, prin mai multe etape de autorizare. O primă autorizare este cea prealabilă, care a fost deja acordată și, subliniez încă o dată, se află acum în fața instanțelor pentru că s-au prezentat apeluri în fața tribunalelor naționale și ulterior alte autorizații care încă n-au fost acordate, în primul rând autorizația pentru uh, construcție și în al doilea rând cea de exploatare, deci cea definitivă de începerea proiectului. Aceste autorizații nu au fost încă acordate pentru că sunt uh, analizate de organismul competent pentru siguranță nucleară în Spania. Acest organism a prezentat mai multe semne de întrebare în legătură cu natura acestui proiect și a obligat promotorul de mai multe ori să reformuleze o serie de condiții pentru a oferi răspuns uh, semnelor de întrebare care au fost prezentate. Și mm, soluția finală sau sentința finală nu va fi dată în curând, deci așteptăm rezultatul din partea tribunalelor și, pe de altă parte, din partea Consiliului de Siguranță Nucleară pentru a doua parte. În această etapă se va uh, construi și uzina pentru uh, concentrate din uraniu, care trebuie să respecte normativa din Euroatom și care este considerată instalație radioactivă pentru prima categorie din ciclul de combustibil nuclear și înainte de intrarea în funcționare a acesteia e nevoie de o autorizație prealabilă, una de construcție și una de implementare. Toate acestea, trei, după ce vor fi examinate și se va fi pronunțat Consiliul de Siguranță Nucleară, ă, toate aceste autorizații sunt acordate de Guvernul Spaniei și, bineînțeles, pot fi contestate. Deci nu vreau să intru în alte detalii, dar aș sublinia încă o dată că urmărim îndeaproape din partea Comisiei um, diversele faze prin care trece acest proiect, dar uh, suntem departe de finalizarea procedurii de autorizare, deci suntem atenți la tot ce va putea apărea alături de Parlament. Mulțumesc! Doamna Valina. Sí, bună seara. Mulțumesc. În această dimineață am avut niște prezentări foarte interesante în legătură cu mediul înconjurător. Eu cred că acesta este un caz uh, de manual, exemplar, care ne arată cum uh, companiile acționează într-un mod uh, inacceptabil. E vorba de ceva ce se află doar la un kilometru de o stațiune balneară, lângă o pădure mediteraneană. E o regiune care e protejată ca spațiu special de protecție. Însă, totuși, în ciuda acestui fapt, pe 25 septembrie, guvernul din Castia și Leon a, dat o, a emis o evaluare de impact favorabilă. Din punctul meu de vedere, e vorba de uh, impunerea acestei activități de către guvern, activitate care va dura 10 ani. Deci, timp de 10 ani se va extrage mineralul, minereul respectiv, dar acum să nu uităm de asemenea că populația locală se opune, deoarece există riscuri uh, asupra sănătății umane, un impact irreversibil asupra mediului înconjurător, asupra creșterii de animale, turismului. Această declarație de impact asupra mediului contravine directivei europene, deoarece nu Uh, enumerează precis ce riscuri există asupra sănătății sau asupra speciilor protejate. De asemenea, nu se arată care este nivelul de poluare chimică în urma extragerii uranului respectiv. Așa cum a spus și Comisia Europeană în uh, răspunsurile uh, față de petiționari, se gândesc la mm, îndoielile existente în legătură cu rațiunea de a fi acestui proiect. Compania care promovează acest proiect nu a prezentat toată documentația necesară. Mai mult, să nu uităm că implicațiile sunt uh, transfrontaliere. Ne aflăm la 30 de kilometri de Portugalia. Deci, dat fiind că și acel teritoriu va fi afectat și uh, fluviul Duero va fi afectat, fluviul în Spania și uh, Portugalia, deci de aceea cerem guvernului Spaniei să-și informeze omologul portughez, deoarece nu se respectă tratatul Euratom. Asta n-au făcut autoritățile spaniole, cel puțin asta ne-au indicat autoritățile portugheze. Trebuie să vă spun că ceea ce mi se pare mie ciudat e că nu există nicio licență deocamdată. Încă avem un studiu în, în curs, însă parcă uh, ei deja au început lucrările. Iată aici cavările pentru respectiv. <coughs> Iată, deja au excavat ca să facă barajul respectiv. Da, faptele sunt consumate. Asta e politica lor, politica faptelor consumate. Degeaba noi ne chinuim, deci faptele sunt consumate și asta e politica pe care o aplică ei. Deci trebuie să începem cu administrația cea mai apropiată. De ce permit așa ceva? fără autorizație și să nu vină cu scuza că nu au mijloace. Când ai o lucrare de tipul ăsta fără autorizație, știți că e vorba aici de legislație, nu asta e miza. Să nu mai vină în secolul 21 cu argumentele astea că nu au resurse. Dar să ne explice de ce au făcut deja aceste săpături. De asemenea, trebuie trimis o scrisoare guvernului regional din Castilla și Leon, guvernului uh, central spaniol, ca să răspundă în legătură cu validitatea evaluării, uh, evaluării de impact și cum spuneam, trebuie să trimitem o scrisoare guvernului portughez ca să ne confirme oficial dacă au primit vreo comunicare din partea guvernului spaniol în legătură cu acest proiect. Excellent. Thank you very much, uh, Mr. We go straight to Portugal. Excelent, minunat. Trecem direct la Portugalia. Are cuvântul domnul Faria. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba portugheză. Nimeni, ca să nu mă înțeleagă nimeni. Bună ziua. Sunt portughez și sunt foarte îngrijorat de chestiune. Ok, in English then. Yeah. It's Is that okay with you? Yeah, it's okay. Fine. No problem. Or in Spanish. Perhaps it's better in Spanish. Yeah. Nu voi vorbi limba spaniolă. Voi încerca să vorbesc spaniol. Chestiunea fundamentală pentru noi portughezii e următoarea. Eu am fost uh, implicat în chestiuni ce țin de nesiguranța nucleară cauzată de țara noastră vecină de Spania, deoarece teritoriul nostru este partajat în peninsula iberică, după cum știți. Portugalia e o țară cu o dimensiune mică, asta e adevărul. Las minas, uh... Și e adevărat că minele Uh, deschise din Detordio sunt la vreo 60 de km de Portugalia, dar 30, 40, 50, 60 când e vorba de chestiuni nucleare nu înseamnă nimic. Eu m-am ocupat și de Almaraș și cred că procedura Spaniei, cu care noi avem relații bune, suntem țări prietene, suntem un popor frate cu spaniolii, însă avem totdeauna aceeași problemă. Noi portughezii avem un protocol. Deci există un protocol între Regatul Spaniei și Republica Portugheză în legătură cu chestiunile de securitate nucleară. Există angajamente din partea ambelor țări, mai ales din partea Spaniei, deoarece Spania are energie nucleară, are centrale nucleare, mine, cum avem și noi, însă la noi au fost dezafectate deci nu mai sunt active, deci angajamentul este să fim informați în legătură cu ce se poate întâmpla sau dacă există planuri de extindere sau de uh, a face minerit într-o anumită zonă. Deci tot ce ține de chestiunea nucleară, deci ei și-au luat angajamentul să ne informeze, însă asta nu s-a întâmplat niciodată. Mi-aduc uh, aminte că atunci când uh, s-a pus problema extinderii uh, din Almaraș, depozitul uh, în legătură cu un depozit temporar, noi n-am fost informați și eu am uh, cerut informații la Ministrul de Mediu din Portugalia și din partea Comisiei Europene am cerut informații în legătură cu ce se întâmpla, deoarece nu, nu ni s-a comunicat acea încercare de modificare a instalației respective. ne-au uh, ne-au dus practic cu zăhărelul, ne-au purtat așa cum poartă toreadorii taurul și până la urmă n-am aflat nimic, dar asta e ceva tipic, nu e ceva nou. Am o întrebare acum față de Comisia Europeană. Am citit informații în legătură cu situația minilor de uraniu, asta e în portugheză, aflate la câțiva kilometri de frontiera portugheză. E vorba de trei uh, întrebări aici și răspunsul comisiei e același. E o chestiune națională, e ceva ce se află practic uh, în procedurile naționale, că ei nu pot să facă nimic, nu pot să fac să lanseze nici măcar o procedură de infringement la adresa Spaniei în cadrul directivei care există, așa cum ați indicat și dumneavoastră foarte bine – Asta e răspunsul, care nu folosește la nimic. Asta e răspunsul în legătură cu minele de uraniu din Spania. Cu privire la Almaraz, mi-au trimis răspunsul pe care l-au trimis la un alt eurodeputat. De nici măcar nu avem cum să ne înțelegem. Comisia trebuie să acționeze. Nu putem să lăsăm Comisia Europeană fără să acționeze. Deci trebuie să ancheteze, să vigileze, să vadă dacă sunt respectate legile comunitare sau nu. E obligația dumneavoastră ca instituție. Și noi, eurodeputații, ne facem și noi treaba. Voi încheia, deoarece sunt gazdă și la un alt eveniment, însă a trebuit să vin aici neapărat. Deci m-am întâlnit cu prietenii mei de la mișcarea Stop Nuclear, care se află aici, stop mineritului de uraniu, ce se va întâmpla? Va fi încă un fapt consumat? Vom avea, deci, această uh, mină de uraniu ca fapt uh, consumat, după cum spuneam, nu putem permite așa ceva. Râul Duero, care trece prin Portugalia și Spania, ne-ar polua pe toți dacă ar ajunge să fie contaminat. Deci e o chestiune ce ține de o procedură de infringement. Nu putem permite noi portughezii ca vecinii noștri spanioli să facă așa ceva. Va fi o problemă foarte mare între Spania și Portugalia. Suntem prieteni, nu vrem să ajungem la așa ceva. De aceea instituțiile europene trebuie să acționeze. Comisia Europeană trebuie să verifice ce se întâmplă. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și vă mulțumesc și dumneavoastră foarte mult. Thanks to you. And now Mr. Mulțumesc, domnul eh, Mulțumesc, Vreau să mulțumesc și petiționarilor prezenți astăzi aici. Acest proiect de minerit uh, la Salamanca din partea unei multinaționale australiene Berkeley, binecunoscută pentru activitățile sale murdare în lumea întreagă, reprezintă o problemă ecologică și socială. Ecologică în primul rând pentru că e vorba de o mină la suprafață care pune în pericol rețeaua Natura 2000 și mii de stejari de stâncă pe care îi avem în zonă. În al doilea rând, la nivel social, pentru că în timp ce aici la Parlamentul European luptăm uh, împotriva depopulării, uh, practic nu facem decât să eliminăm acele activități care ar putea menține tinerii acolo, cum ar fi, de exemplu, agricultura sau uh, creșterea animalelor extensivă, care au nevoie de acest stejar de stângă. Deci uh, uh, procedura nu este deloc clară și cu atât mai puțin legală și asta este problema pe care o avem aici și înțeleg de ce petiționarii vin aici pentru că autoritățile le-au închis ușa în față. Comisia Europeană recunoaște acest lucru, că studiul făcut de impact asupra mediului nu este suficient, e nevoie și de un studiu la nivel radioactiv și lipsește raportul din partea Consiliului de Siguranță Nucleară, lipsește și sentința din partea instanțelor din Spania. Pe de altă parte, țara vecină, Portugalia, n-a fost informată așa cum trebuie. Deci, iată, uh, o poveste de prost gust uh, pe care nu o putem accepta. De aceea sunt absolut de acord că această petiție e clar că trebuie să rămână deschisă, trebuie să trimitem toate scrisorile necesare către autoritățile din Spania și de asemenea din Portugalia. În al doilea rând, aș vrea să mergem un pic mai departe și dacă facem legătura și cu petiția anterioară, legată tot de mine, am putea organiza o audiere aici la Parlamentul European pe tema minelor, pentru că aceste mine proliferează în Spania și peste tot în Europa și este foarte grav ce se întâmplă acum, mai ales că până la urmă toate acestea se întâmplă în detrimentul sănătății oamenilor și a planetei în general. În ultimul rând, aș vrea să fac legătura dintre această petiție și alte petiții pe care le-am abordat la comisia noastră, cum ar fi cele legate de centrala nucleară de la Garonia, Cabril și Palomares. Pentru că în Spania avem o adevărată rețea nucleară și trebuie să mergem la fața locului, să vizităm Spania, nu doar Salamanca și nu doar la Garonia sau Cambrils sau Palomares, ci ansamblul activităților nucleare, să vedem ce se întâmplă acum în Spania. Deci vă propun încă o dată să organizăm o vizită a deputaților, probabil că în mandatul următor, pentru a vedea cu ochii noștri ce se întâmplă acolo, care este impactul ecologic, social și uh, restul la nivelul Spaniei. Mulțumesc! Doamna Albiol, vă rog. Bună, poșe. Mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc dumneavoastră celor din platforma Stop Uraniu. Vă mulțumesc pentru lupta pe care o purtat pentru a ocroti uh, zona unde trăiți, regiunea unde trăiți, vă luptați pentru locuitorii de acolo, dar vă luptați mai ales pentru generațiile viitoare, pentru că acestea să nu uh, serbească să trăiască într-o zonă cu mine deschise de uraniu. Mine de uraniu. De, numai când spui asta, te îngrozești. Nici măcar nu trebuie să intri în detalii și să explici cum poate fi afectată sănătatea oamenilor, agricultura, animalele, mediul înconjurător, rețelele Natura 2000, rețeaua Natura 2000, apa pe care va trebui să o bem sau uh, cu care va trebui să gătim, cum vor fi afectate pădurile, fauna, flora impactul poate fi foarte grav și poate uh, avea repercursiuni uh, foarte extinse. Comisia Europeană a spus că deocamdată nu au fost date autorizațiile, deci cred că e important ca această comisie de petiții să facem un apel către toate autoritățile competente pentru a nu continua pentru a nu acorda în continuare nicio autorizație, mai ales pentru că vorbim această evaluare de impact asupra mediului. Declarație care s-a făcut fără să țină cont de modul în care vor fi afectate speciile endemice. Asta conform unui raport pe care îl avem de la uh, WWF faptul că asta au vorbit copiii, e o zonă, uh, colegii mei, e o zonă de frontieră, deci nu s-a ținut cont de părerea portughezilor, vecinilor noștri. Nu a existat o participare publică la această evaluare de impact și nu știm cum vor fi gestionate nu- deșeurile nucleare în conformitate cu tratatul Euratom. Deci, iată, atât de, nu, de multe sunt aceste elemente care ne fac să ne adresăm autorităților regionale, statale, și dacă va trebui și primăriei vizate pentru a nu mai acorda niciuna din autorizațiile respective, deoarece, după cum spuneam, există foarte multe chestiuni care nu au fost soluționate încă. Cred de asemenea că, așa cum semnalau și petiționarii, Comisia Europeană de foarte mult timp tot uh, anchetează, investigează situația, solicită informații. Au trecut ani de zile. Eu cred că a venit momentul să facă ceva mai mult Comisia Europeană pentru paralizarea acestui proiect. Închei spunându-vă că noi, Comisia PETI, ar trebui să dăm curs propunerii făcute de petiționari de a vizita zona, deci de a avea o misiune a eurodeputaților acolo, în regiune, în localitatea Retortio, pentru a, avea, pentru a vedea la fața locului implicațiile acestui proiect. Vedem deja ce s-a făcut. Din nefericire, proiectul deja a început lucrările au început deja. Deci asta e tot și sper ca în mandatul viitor să se țină cont uh, de această petiție. Vă mulțumesc! Fine, thank you very much! Bine, vă mulțumim foarte mult. Din nou vă atrag atenția asupra faptului că nu aici putem lua asemenea decizii legate de întrebările cu solicitare de răspuns oral sau vizite de informare. Coordonatorii trebuie să fie informați și ei trebuie să discute asemenea chestiuni. Bine, am terminat cu lista vorbitorilor, așa că acum dau din nou cuvântul petiționarilor pentru unul sau două minute maxim. Muchas gracias eh, por las, todas las palabras. Mulțumesc pentru cuvintele de sprijin la adresa noastră. Ne-ați spus că înțelegem problemele pe care le avem noi în Salamanca cu minele de uraniu. Doar în România mai există o mină de uraniu cu rentabilitate foarte mică e o întreprindere publică. Mile de uraniu în Europa chiar nu mai au niciun rost. Nimeni nu mai vrea energie nucleară în Europa. Că în Salamanca se poate permite. Nu mi se pare corect ca în Salamanca să se autorizeze o mină de uraniu. Procedura de infringement uh, cred că poate să existe dacă e să ne gândim la ce spunea domnul Faria, deputatul uh, portughez. Am fost în adunarea populară mm, în Parlamentul portughez și acolo am spus și s-a spus clar că trebuie să uh, fie informate autoritățile portugheze și populația portugheză în legătură cu acest proiect. E o problemă fundamentală, deci nici măcar nu trebuie mm, investigat asta, anchetat. Deci asta chiar să... așa s-a întâmplat. Deci portughezii nu au avut ocazia să-și dea cu părerea. Asta e elementul fundamental care invalidează acest proiect. Și reamintesc principiul de precauție din uh, articolul 191 din tratamentul de Funcționare a UE, unde se spune că acțiunile preventive și principiul de precauție și um, aici totul trebuie practic um, abordat uh, la sursă, la origine. Cine contaminează, cine polează, plătește. Poluatorul plătește. Acela, acesta este principiul uh, consfințit în acel articol. Mulțumim, voi încerca să fac un rezumat. E clar că trebuie să menținem petiția deschisă și trebuie să așteptăm să continue anchetele comisia, astfel încât să putem avea o evaluare finală cu privire la impactul radiologic pe care îl are acest proiect, radioactivitatea care se înregistrează acolo e afectată nu doar Spania, ci și Portugalia. Cred că e important să menținem deschisă petiția și între timp cât comisia încă lucrează pe subiect, să ne adresăm administrațiilor atât din Spania cât și din Portugalia și în special să ne adresăm guvernului portughez, să-i întrebăm dacă și-au acordat consimțământul sau nu, dacă au fost informați pe deplin cu privire la ceea ce se întâmplă și dacă da, atunci trebuie să țin cont și de asemenea informații atunci când vom decide cum să continuăm. Curtea va examina acum evaluarea de impact asupra mediului, trebuie să așteptăm și aceste clarificări. Menținem deschisă petiția și cu siguranță va reveni, credeți-mă, și în viitorul mandat. Vă mulțumesc că ne-ați oferit atât de multe informații astăzi și un drum bun înapoi în țara dumneavoastră frumoasă. Trecem la punctul 18, petiția 506, privind verificarea utilizării Fondului European de Dezvoltare Regională pentru construirea unui, unui nou spital în Caseres. Ce nume interesant. Petiționarul nu este prezent, însă cred că toată lumea a citit petiția, așa că vom asculta acum reprezentantul Comisiei pe subiect. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Bună ziua și mulțumesc într-adevăr pentru invitație. Comisia a primit această petiție în care se puneau întrebări în legătură cu felul în care a fost utilizat uh, Fondul European de Dezvoltare Regională pentru construirea unui spital uh, la Cáceres. Petiționarul arăta că acest spital fusese construit într-o perioadă de timp mai lungă decât cea prevăzută inițial și clădirea care se construiește acolo nu este uh, toată uh, clădirea acestui proiect, ci proiectul se va face în două etape. Noi am luat legătura cu autoritățile din Spania pentru a cere mai multe lămuriri și autoritățile spaniole ne-au confirmat că, într-adevăr, a existat o cofinanțare din partea Fondului European de Dezvoltare Regională pentru finanțarea parțială a acestui spital. În perioada 2007-2013, suma a fost acordată pentru șase contracte pentru prima fază a acestui, acestei construcții, peste 40 de milioane de euro, din care 80% s-au cofinanțat din partea FEDERE deci în jur de 30 uh, de milioane de euro. Mai mult decât atât, autoritățile din Spania ne-au trimis o notă informativă explicând uh, toate problemele cu care s-au confruntat în cadrul acestui proiect din punct de vedere operațional și așa mai departe. din punctul de vedere al autorizațiilor oferite pentru FEDER, da, pentru că spitalul se află în prima fază uh, operativă încă din ianuarie 2019, uh, deci din punctul de vedere al politicii regionale și a felului în care se utilizează acest fond de dezvoltare regională, noi considerăm că utilizarea acestor sume a fost corectă pentru că uh, s-a dat uh, în folosință această primă parte a spitalului. După cum știți, politica regională se bazează pe principiul gestiunii partajate și statele membre, la nivelul lor, trebuie să aleagă și să execute proiectele corespunzătoare. Noi facem monitorizarea proiectelor respective. Deci dacă aceste proiecte respectă legislația comunitară și se pare că așa este, Comisia nu uh, intră în alte detalii. Mulțumesc. Un singur membru a cerut să ia cuvântul, domnul Iturgais. Fără microfon, din păcate, vorbitorul. Da, mulțumesc. Da, un singur membru, pentru că se pare că n-am avut prea mult succes cu petițiile după masa aceasta, pentru ca colegii, mai ales cei din stânga, să vină aici pentru a asculta ce au de spus cetățenii europeni. Și petiționarii din uh, Caseres, în Extremadura, în Spania, doresc să prezint acest masaj, mesaj aici. Din partea Partidului Popular, însă, noi suntem foarte interesați de această temă și aș începe, dacă îmi permiteți, cu câteva comentarii față de ce spunea reprezentantul Comisiei. Dumneavoastră spuneați că s-au primit fonduri din partea UE și că perioada de construcție a fost mai lungă decât cea prevăzută inițial. Suntem absolut de acord cu aceasta, însă reprezentantul Comisiei consideră că, într-adevăr, spitalul a fost construit. Dar nu știu care este conceptul comisiei despre un spital, dar uh, eu și Partidul Popular, noi considerăm că la momentul acesta, la Caseres, cu banii europeni, s-a făcut un spital uh, unde, la momentul acesta, nu se fac decât consultații pe uh, sistem de ambulatoriu și nu se oferă asistență sanitară integrală, așa cum e nevoie pentru orice spital din orice parte a lumii, mai ales în UE, de exemplu urgențe, testele diagnostice, consultări sau uh, internare. Deci nu există așa ceva. Deci dacă numim spital un, nici nu știu cum să-i spun, un centru, să zicem, un centru de sănătate la care nu se oferă asistență pentru cetățenii din KSRS ca să aibă acces la toate serviciile normale pentru un spital european. Deci, mi se pare că acesta este uh, o problemă foarte mare. Cu atât mai mult, doamnă președintă, cu cât trebuie să reamintim aici că pentru acest spital s-au cheltuit din partea fondurilor FEDER 51 de milioane și 41 de cenți, ca să merg până la capăt. Deci 51 de milioane ca să nu avem nici măcar uh, paturi uh, de spital, uh, urgențe, ginecologie, orele și așa mai departe. Deci pentru niciunul din aceste servicii. Și din partea uh, huntei de Extremadura, care este guvernată de socialiști, ni se spune că s-a făcut doar prima fază, dar cetățenii, pe cetățeni nu interesează fazele sau etapele. Ei au nevoie de un spital și nu trebuie să le spunem că suntem în faza întâia sau a doua. Tocmai de aceea noi, din partea Partidului Popular, cerem președintei să mențină deschisă această petiție la comisia noastră și dacă considerați oportun, doamnă președintă, v-aș uh, cere ca comunitatea autonomă a Extremadurei să treacă imediat la realizarea celei de-a doua faze, lucru pe care să-l cerem către Junta de Extremadura imediat. Deci să se înceapă imediat construirea celei de-a doua etape ca să putem folosi cu adevărat termenul de spital. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt alte intervenții la acest punct. Domnule Iturgais eu nu înțeleg de ce doriți ca petiția să rămână deschisă, pentru că comisia ne-a răspuns deja, spitalul există acolo pentru a oferi servicii pacienților, nu doar din regiune, ci din toată Spania și din toată Europa, atunci când vizităm zona și ne îmbolnăvim. E nevoie de acel spital și cred că petiția ar trebui să fie închisă și să le urăm noroc pe viitor. Da, vă rog, vă dau cuvântul să-mi explicați de ce doriți să menținem deschisă petiția. Doamna președintă, trebuie să știți, poate că n-am explicat bine, nu s-a construit un adevărat spital cu fondurile europene, ci doar o parte din acest proiect iar cetățenii au nevoie de un spital complet cu toate serviciile. De aceea v-am rugat ca din partea comisiei noastre să ne adresăm autorităților din Extremadura, Junta de Extremadura, care sunt autoritățile competente, pentru a construi imediat cea de-a doua parte a spitalului, pentru că altfel această parte a rămas paralizată, blocată și spitalul nu este un adevărat spital ci, uh, ci uh, doar un fel de centru de sănătate. Deci trebuie să fim atenți la ce se întâmplă cu banii contribuabililor europeni, pentru că dacă noi trimitem uh, bani într-o țară, în Spania, de exemplu, peste 50 de milioane de euro, cum v-am spus mai devreme, ca să facă un spital, nu putem să acceptăm altceva decât un spital. Ok, I got your point. Mr. E Bine, am înțeles. Domnule, am înțeles foarte bine ce vreți să ne spuneți. Cred că ce trebuie să facem este să trimitem o scrisoare autorităților și să le spunem să continue cu construcția astfel încât să existe acel spital bine echipat și apoi și să închidem petiția. Nu, eu nu vreau să fie închisă petiția până nu primim răspunsul guvernului din Extremadura. Le vom trimite o scrisoare și va trebui să așteptăm răspunsul lor. De aceea eu aș prefera să menținem deschisă această petiție. Și mai există și există un membru din Comisia de Petiții care dorește să mențină deschisă petiția, așa că trebuie să continuăm așa cu petiția deschisă. Bine, trimitem o scrisoare, menținem petiția deschisă până primim un răspuns. Vă mulțumesc foarte bun, foarte mult. Bine, așa facem. Trecem atunci la următoarea petiție, petiția 887 pentru a investiga întreprinderea multinațională Vestas în legătură cu intenția de a închide fabrica din Castilia și Leon. Petiționarul se află aici, e domnul Tobalina și mă bucur că vă pot da cuvântul. 5 minute. <clears throat> tardes, gracias, presidenta. Eh... Bună ziua tuturor. Vom încheia petiția aceasta 887 cu această um, intervenție. Din fericire s-a soluționat uh, criza industrială respectivă, temporar cel puțin. În orice caz, ca reprezentant al pulcilor sindicale din guvernul uh, Castea și Leon și de la Fundația Anclahe, am vrut să venim aici pentru a vă explica contextul crizei industriale. Probleme care nu ne privesc doar pe noi, ci general Uniunea Europeană. În august 2018, multinațională Vestas a anunțat guvernul regional din Castia Leon și pe cei 500 de angajați de la această fabrică că își va închide imediat această fabrică. Au argumentat închiderea vorbind uh, de situația de pe piață, dar nu s-a pus uh, în discuție viabilitatea economică. S-a spus că nu există o piață. A fost o uzină care făcea o treabă excelentă de la înființarea sa în 2006, așa cum a recunoscut și Vestas, multinaționala respectivă. Din 2006, anul când și-a început activitatea, Vestas a beneficiat de ajutoare publice pentru um, investiții, pentru cercetare și dezvoltare tehnologică. Unele din aceste um, subvenții au venit și de la FEDER, deci de la Uniunea Europeană. Uh, para își, para, ca să-și crească mm, capacitatea și să-și modernizeze tehnologia, a primit cam 2,6 milioane de euro, deci din 2006 încoace. Deci subvențiile au fost de 2,6 milioane de euro pentru a crește capacitatea de producție, pentru a crea locuri de muncă și pentru cunoaștere și tehnologie. Au fost ajutoare care au fost uh, plătite, lichidate între 2010 și 2017. În mod ciudat, după ce au primit cam uh, jumătate din sumă, care de fapt era de 12,6 milioane, deci nu de 2,6, deci după ce au primit ultima tranșă de ajutoare de 6 milioane, au anunțat că își închid porțile <coughs> și, conced... <coughs> și concedează 500 de persoane cerem Uniunii Europene să controleze cu mai multă fermitate utilizarea acestor fonduri care uh, au dus ca această firmă care crea 500 de slujbe directe în provincia noastră, afectată de lipsa industriei. Eh, haya decidido fatal para... Eh, această companie a hotărât deci să ia o decizie fatală pentru acea regiune, da, pentru că funcționarea pieței nu este suficientă pentru a distruge de pe zi pe alta 500 de locuri de muncă directe și peste 1000 de locuri de muncă indirecte, fără să se ofere soluții alternative. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană trebuie să se gândească foarte serios la posibilitatea de a subvenționa multinaționale atunci când e vorba de proiecte care după aceea pot fi trimise în alte părți ale lumii și nu suntem împotrivă uh, nu suntem împotriva posibilității de a exporta cunoștințe și capacități în alte zone ale lumii, dar suntem împotriva lor atunci când acea, acel export sau acea implantare se face în detrimentul companiilor europene atunci când se închid uh, uzine sau fabrici în uh, regiunile europene, în Spania sau în afară. Toate acestea s-a făcut uh, utilizând uh, corect uh, regulile pentru ajutoare, dar nerespectând principiile de responsabilitate socială pentru o astfel de companie, pentru că a utilizat ajutoarele așa cum cere normativa, dar a abuzat de spiritul normativei în ceea ce privește echilibrul teritorial a luat o decizie de închiderea unei fabrici tocmai la câteva luni după ce uh, luaseră 6 milioane de euro. Este legal, dar nu și etic. Ajutoarele europene pentru industrie, pentru industria care poate face delocalizări, ar trebui să ceară măsuri alternative din partea acestor companii, așa cum s-a întâmplat în acest caz, măsuri care să aibă de-a face cu responsabilitatea socială și cu lanțul de valori generat de acea companie, deci locurile de muncă indirecte care apar în urma um, implantării acestor industrii. În al doilea rând, aș vrea să subliniez rolul de industrializare și rolul dialogului social pentru soluționarea acestor probleme, coordonarea între diversi actori sociali, sindicate, reprezentanții uh, patronilor și așa mai departe, și guverne, bineînțeles. Din fericire, la patru luni după anunțul făcut de Vestas, uh, am reușit să identificăm în cadrul dialogului social pentru regiunea Castilia-Leon un proiect de investiție pentru industria metal care va cumpăra aceste instalații și va cheltui peste 170 de milioane de euro pentru a crea 350 de locuri de muncă directe și peste 1000 indirecte, oferind în felul acesta prioritate celor care și-au pierdut deja locul de muncă la Vestas investiție antreprenorială privată care va fi însoțită de alte măsuri de investiții publice din partea Guvernului Regional din Castilla leon pentru a îmbunătăți competitivitatea și a instalațiilor respective. E vorba de aproximativ 16-17 milioane de euro. Iată, este o reușită care ne arată că dacă avem instrumente și protocoale împotriva delocalizării, cum mm, le avem în Castilla y Leon, un protocol de aproape 10 ani, toate acestea sunt utile pentru a menține industria locală, pentru a respecta cetățenii de acolo și de asemenea industria europeană. În ultimul rând, am dorit să solicităm ca în cadrul politicii industriale europene să se acorde prioritate creșterii pentru industria locală europeană, cea care este cea mai puțin expusă uh, de localizării, cum ar fi uh, cazul acestei Uh, uh, firme spaniole locale care va cumpăra instalațiile actuale. Această companie este și ea amenințată la ora actuală, ca multe altele din Europa, din cauza intrării pe piață a unor produse semi-prelucrate din afară și, uh, practic, toate acestea sunt rezultatul procesului protecționism care pune în pericol sectorul european. De aceea trebuie să oferim oportunități de creare de locuri de muncă și să nu permitem în uh, spiritul unui fals uh, liberalism ca industria metalurgică, în cazul acesta, să piardă cote de piață față de produse care nu au același standarde de mediu, de calitate și așa mai departe, standarde care sunt cerute față de industria europeană. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum are cuvântul Comisia, domnul Aguila. Mulțumesc, doamnă președinte, din nou. Eh, celebra esta noticia que acaba de conocer, esta solución alcanzada gracias al... Mulțumesc foarte mult pentru uh, această intervenție. Ați văzut că de data aceasta s-a ajuns la o soluție și grație intervenției făcute de uh, guvernul regional. Deci, iată, felicitări pentru această rezoluție, care este, bineînțeles, uh, în coerență cu obiectivele politicii noastre regionale. În ceea ce privește problema delocalizării pentru Vestas, noi cunoaștem foarte bine care este problematica socială care apare în astfel de situații. În regulamentul pentru prevederi comune care gestionează fondurile structurale și de investiție, există și o prevedere în acest sens, care se referă la durata proiectelor. Mai precis, pentru perioada 2007-2013, în regulament se prevede că un proiect care a primit cofinanțarea din partea vreunui fond comunitar această cofinanțare trebuie rambursată, dată înapoi, dacă acel proiect se întrerupe sau delocalizează la un termen de 5 ani. Vorbim de perioada 2007-2013. În cazul Castilla-León, în cazul Vestas, Comisia a luat legătură cu autoritățile din Spania, autoritățile competente, am solicitat informații să vedem dacă într-adevăr se primise cofinanțare din partea Fondului European pentru Dezvoltare Regională și din informațiile primite de la autoritățile spaniole în perioada aceasta 2007-2013, Vestas a primit pe de o parte 200, aproape 233.000 de euro din partea administrației centrale, un program gestionat la nivel central și în jur de 421.000 de euro din partea unui program gestionat de către guvernul regional. Plăți care au fost făcute, ultimul dintre, ultima din aceste plăți a fost făcută în 2012. Deci, dacă ne uităm la prevederile din regulament pe perioada 2007-2013, delocalizarea pentru Vestas și decizia luată de a închide acea uzină ieșea dincolo de termenul prevăzut de 5 ani. Deci, practic, nu putem mm, adopta aici sau aplica clauza de rambursare. Însă, așa cum arăta și petiționarul, S-au făcut plăți și după această perioadă, mai ales pe perioada 2014-2020, perioada actuală. Prevederile reglementare în acest sens s-au schimbat, sunt mult mai stricte acum. În regulamentul actual, termenul pentru această rambursare a subvențiilor în caz de încetare activității sau de localizare a sa este de 10 ani, nu 5. Deci 10 ani de la plata, uh, ultima plată făcută. În acest caz, Comisia va lua din nou legătura cu autoritățile spaniole pentru a întreba dacă a existat o astfel de cofinanțare și dacă da, să se realizeze rambursarea respectivă. Ca și în cazul anterior, autoritățile naționale sau regionale, mă rog, statul membru până la urmă este cel care trebuie să monitorizeze aceste proiecte și să treacă la recuperarea plăților făcute dacă este cazul. Comisia, bineînțeles, va urmări atent această situație pentru a garanta să nu se aducă daune bugetului comunitar. Și aș vrea în încheiere să reamintesc că Comisia acordă o importanță deosebită problemelor legate de delocalizarea activităților și salută acordul la care s-a ajuns cu ajutorul guvernului regional, tocmai pentru a oferi o anumită continuitate activităților de până atunci. Mulțumesc! Thank you very much, Miss. Mulțumim foarte mult. Acum domnul Diaz de Mera, Augustin. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, domnul președinte. Știți cât de mult îmi place să vin din când în când în comisia de petiții pe care o conduceți atât de bine și de divace. Stimată doamnă, dragi colegi, uh, trec peste uh, antecedentele exprimate de domnul Tovalinas. Voi, uh, nu mă voi referi detaliat la situația actuală. Comisia Europeană ne-a adus uh, lămuriri clare legătură cu toate nuanțele ce țin de rambursarea acestor fonduri. De aceea voi face acum câteva observații. Mă bucur că în sfârșit uh, s-a soluționat cu bine această uh, situație și că putem închide petiția. Globalizarea duce la creșterea riscului de de localizare a întreprinderilor. Știți că aceste externalizări duc la distrugerea numeroase locuri de muncă, pot genera foarte multe greutăți economice, au un impact negativ asupra dezvoltării locale, provinciale sau chiar regionale. E o practică ilicită care afectează foarte multe regiuni din uh, Uniunea Europeană. În ajuda de la Uniune para investigación y des... Nu putem permite ca aceste firme să primească fonduri europene pentru cercetare și dezvoltare și să-și transfere după aceea producția în țări terțe care nu garantează nici drepturile muncii pentru lucrători și nicio uh, reglementare uh, de mediu care e atât de importantă pentru noi pe teritoriul UE. În decembrie anul trecut, grupul Scale din Spania a semnat un acord prin care va investi 170 de milioane într-o uzină din Spania și va duce la crearea de 350 de locuri de muncă directe. Acest acord s-a putut încheia deoarece guvernul regional a insistat mm, foarte mult, a oferit de asemenea și 17 milioane de investiții publice pentru ca noile firme să se poată stabili pe termen lung în regiune. Înființarea acestei noi întreprinderi, dragi colegi, la uzina de la Vila Dangos ar fi fost imposibilă fără un instrument care se numește protocolul împotriva delocalizării. Ce reprezintă acest protocol? E un instrument al Fundației Anclahe, uh, unde sindicatele, patronatele și lucrătorii uh, participăm uh, la oaltă pentru a apăra aceleași cauze. E clar că această petiție se va închide, s-a soluționat problema, însă delocalizarea e o problemă în foarte multe regiuni, o problemă care e și mai gravă în acele regiuni care au aceleași probleme pe care le avem și noi, probleme de, uh, de populare, de îmbătrânirea populației, de dispersare, de... Vă dau un exemplu. Provincia unde locuiesc eu și regiunea unde trăiesc eu, are 2240 de municipii. Există sate unde acum 35 de ani, unde, unde de 35 de ani nu se naște niciun copil. Soluția industrială la problema Vestes a fost o soluție locală. Trebuie să ajutăm să se mențină activitatea industrială a companiilor europene în regiunile cele mai fragile. Deci e important să se găsească astfel de soluții. În concluzie, pe scurt, de lucru aici, uh, cu cei de aici și uh, pentru cei de aici și solicităm închiderea petiției. Very good. I would like to say that after this very long explanation... Bine, explicații îndelungi, îndelungi, stimate coleg. Comisia e mulțumită, domnul Diaz de Mera e mulțumit, eu sunt mulțumită, cred că întreaga noastră comisie e mulțumită și cred că e timpul să închidem această petiție și așa și facem. Foarte bine și mergem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, din nou o petiție spaniolă cu privire la lipsa de obiectivitate a televiziunii spaniole. Petiționarii sunt prezenți, așa că le dau, le dau cuvântul pentru 5 minute ambii petiționari, nu mai mult de 5 minute. Veți împărți acest timp. Vă rog, aveți cuvântul. Good afternoon and thank you so much for this chance to speak. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult că îmi dați voie să vorbesc. Sunt Yolanda Alvarez și sunt președintea Consiliului televiziunii spaniole. Noi avem un consiliu ales democratic tot la 2 ani, ales de angajați, angajații care fac parte din programele de știri și noi ne dorim să supraveghem, supraveghem independența și adevărul informațiilor transmise la televiziunea publică. Acest Consiliu de Știri a expus acum 10 ani o situație în care v-am arătat și exemple de cenzură, de manipulare și de practici proaste, care erau foarte comune atunci în știrile de la televizor. Atunci, în Parlamentul Spaniol a existat un proces prin care să se facă un concurs public pentru a alege un nou președinte pentru corporația spaniol, corpor, pentru RTV în Spania pentru radiodifuziune în Spania. Apoi s-a blocat acest proces în Parlamentul spaniol. A început un protest colectiv. Acestea sunt vinerile negre pe care le vedeți în imagini. Am avut sprijin din partea majorității angajaților și am avut și sprijinul unor persoane publice și unor cetățeni anonimi care ni s-au alăturat și cereau și ei o TVE independentă și pluralistă. De la acest pro- protest din iulie 2018 ne aflăm în situație de tranziție. Avem un administrator interimar care a fost numit de guvernul spaniol. În general au existat niște îmbunătățiri. De exemplu, directorul de știri acum al, televiziun, al radiodifuziunii a, s-a bucurat de sprijinul la 85% din angajații de la știri față de primul director care avea mai puțin de 4% din sprijin. În același timp, acest concurs public pentru a alege un nou președinte a fost reluat. Însă, acum, din nou, procesul e paralizat pentru că există alegeri generale în Spania. Chiar dacă situația s-a îmbunătățit, încă trebuie să se facă foarte multe. Ceea ce s-a obținut până acum nu e garantat. De aceea, noi solicităm Parlamentului European să supravegheze în continuare situația de la RTVE și să promoveze mecanismele prin care să putem să asigurăm odată pentru totdeauna independența și pluralismul RTVE. Acest proces trebuie să fie unul irreversibil, să fie protejat de orice fel de schimbări politice în guvernul spaniol. Avem nevoie de o soluție permanentă. Vă cerem putem să să fiți foarte atenți la acest concurs public și să evităm să ajungem într-o situație fără rezultat. Ultimul raport făcut cu privire la pluralismul media în Europa spunea că independența mass mediei publică și privată e amenințată puternic în Spania. Există rapoarte frecvente cu manipulări ale guvernului în mass media publică. Doamnelor și domnilor, acest Consiliu pentru Știri își dorește dorește mai mult decât să protesteze, un, să fie un protest al angajaților. La mijloc sunt principiile și valorile Uniunii Europene, libertatea de exprimare și dreptul la informare pentru cetățenii spanioli. Acestea sunt drepturi fundamentale într-o democrație. TV, RTV aparține statului, însă nu înseamnă că aparține vreunui guvern. E o televiziune care aparține societăii spaniole. Mass media publică nu poate să fie folosită ca o armă, folosită în, inter- în interesele guvernului sau partidelor politice, indiferent care sunt acestea. Nu ține de dreapta, centru, stânga, ține de democrație și de justiție. Ce solicităm noi e să nu mai fie politizată radiodifuziunea publică în Spania. Totul trebuie să corespundă doar criteriilor jurnalistice și profesionale. Ne dorim să mergem pe modelul BBC, să avem un serviciu public independent pentru întreaga societate. Totul trebuie să fie garantat prin rege, pluralismul, adevărul în știrile noastre. Acestea sunt servicii publice, trebuie să fie protejate juridic, au nevoie de finanțare. Parlamentul European reprezintă democrația în Europa și e obligat să apără pluralismul și independența mass media în toate statele Uniunii, pentru societate. Societatea are încredere în dumneavoastră și din nou își va, își va, din nou va avea încredere în dumneavoastră la alegerile din mai. Acum, când crește populismul, când avem de-a face cu știrile false, când sunt puse sub semnul întrebării principiile democratice din Uniunea Europeană, e atât de important acest drept la informare corectă. E un pilon al, al adevăratei democrației și Uniunii Europene. Și voi termina cu niște cuvinte în spaniolă. Radio ne dorim o radio-televiziune spaniolă independentă, pluralistă, de calitate, care să nu fie supusă intereselor niciunui guvern, ci să respecte doar criteriile jurnalismului și criteriile profesioniste, să fie un adevărat serviciu public pentru cetățenii spanioli. Miza e un drept fundamental dreptul la uh, informare. Știm că e posibil și știm că uh, dacă avem sprijinul dumneavoastră vom avea cu toții de câștigat o societate bine informată, o societate mai liberă, mai greu de manipulat, o societate mai democratică. Vă mulțumesc foarte mult! I thank you very much. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste clarificări ale petiției. Acum are cuvântul Comisia, din nou domnul Aguila nu, atunci doamna Corsetti. Bine, comisia a trimis pe altcineva pe cine nu cunoaștem. Vă rog, aveți cuvântul. Cine sunteți? Salve a tutti, buon pomeriggio. a tutti, tuturor, Mă numesc Rafael Giovanni Beții. Nu știu din ce motiv nu vi s-a comunicat, nu s-a transmis numele meu. În orice caz, eu reprezint Direcția Generală pentru rețelele de comunicare și conținut DigiConnect. Îi mulțumesc doamnei președinte și le mulțumesc stimaților eurodeputați pentru că au invitat Comisia Europeană să-și prezinte observațiile față de această petiție. Țin de asemenea să îi mulțumesc uh, semnatarului petiției și tuturor celor care au intervenit. Comisia, bineînțeles, uh, e conștientă de faptul că uh, în urma reuniunii din 17 mai 2018, această comisie a hotărât să mențină deschisă această petiție și să ia legătura ulterior cu, cu autoritățile naționale. Vrem să știm cum a evoluat situația, vom urmări îndeaproape ce se întâmplă. Pe de altă parte, aici, în Parlamentul European, Comisia nu poate decât să facă trimitere la observațiile pe care le-a prezentat deja și în uh, luna mai, deși aceste informații sunt actualizate în lumina ultimelor evoluții legate de cadrul juridic de situație în general. Ă, la reuniunea din mai, Comisia subliniase deja faptul că în lumina protocolului 29 anexat la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, organizarea și funcționarea serviciului public de radiodifuziune rămâne în continuare o competență națională. E drept, așa cum s-a subliniat și la reuniunea aceea din mai, e drept că pluralismul mass media face parte din uh, drepturile fundamentale, libertatea de expresie, deci sunt drepturile care sunt recunoscute în Cartea Drepturilor Fundamentale. Însă, conform articolului 151, Cartea Drepturilor Fundamentale Uh, se aplică statelor membre doar în măsura în care acestea aplică dreptul Uniunii Europene. Deci atunci este um, are um, aplicabilitate Carta Drepturilor Fundamentale. În ceea ce este obiectivitatea și pluralismul media, um, Comisia, bineînțeles că promovează uh, acest pluralism, dar și prin alte mijloace. Unul a fost menționat de petiționară și anume așa numitul observator cu privire la uh, pluralismul media care într-adevăr a aflat că în anumite domenii există riscuri la nivel mediu sau în alte două cazuri specifice Există o problemă legată de concentrarea mijloacelor de comunicare în anumite sectoare, deci riscul fiind mai ridicat pentru cele două situații. E un lucru de care trebuie să ținem cont. De asemenea, trebuie să ne dăm seama că nu există un temei juridic în uh, conformitate cu care sau pe baza căruia să se poată activa Comisia Europeană. Acest observator pentru pluralismul media nu a făcut neapărat o anchetă în numele comisiei, e punctul de vedere al cercetătorilor uh, naționali care au efectuat studiul respectiv. În încheiere aș vrea să adaug că în decembrie 2018 s-a revizuit directiva cu privire la serviciile audiovizuale. Deci a intrat în vigoare această directivă revizuită, iar acum statele membre au un termen de 21 de luni pentru a o pune în practică. Deci Spania trebuie să o facă până în septembrie 2020. Această directivă revizuită le cere statelor membre să asigure independența autorităților de reglementare în uh, domeniul serviciilor audiovizuale, vizuale și de asemenea le impune acestor autorități să-și exercite propriile competențe în mod transparent și independent, conform obiectivelor stabilite în directivă, printre care apare pluralismul media, bineînțeles. Comisia are încredere în faptul că aceste norme vor avea un efect pozitiv asupra pluralismului media în Spania, dar și în restul Uniunii Europene. Acum vă mulțumesc încă o dată și Comisia va urmări, bineînțeles, în continuare evoluția situației. Thank you very much. Uh, colleagues are, of course... Vă mulțumesc foarte mult. Colegii sunt interesați de chestiune. Domnul Liturgaie, primul. Señora președinte. antes... Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. În primul rând vreau să uh, spun bun venit uh, reprezentantei televiziunii spaniole aici. Când ați început astăzi, aveam senzația că sunteți din partea BBC-ului, uh, pentru că uh, ați vorbit atât de bine. Puteți vorbi și în spaniolă aici, ați văzut. Uh, noi, Partidul Popular, încercăm să susținem limba noastră. Și mie nu-mi place că reprezentanții televiziunii spaniole la Eurovision cântă în engleză. Deci faceți cum vreți, bineînțeles puteți utiliza toate limbile pe care doriți să le utilizați aici la Parlamentul European. Încă o dată bun venit! Dumneavoastră ați făcut uh, o prezentare cu mai mulți colegi de dumneavoastră îmbrăcați în negru și nu înțeleg prea bine ce se întâmplă cu această culoare. Dacă îmi permiteți să vă întreb, uh, să introduc această problematică nu neapărat a culorilor, ci spun asta pentru că dumneavoastră puteți veni îmbrăcați aici în alb, nu în negru, cum ați venit astăzi, pentru că totul s-a schimbat acum, totul e minunat, televiziunea spaniolă s-a schimbat, un nou guvern, guvern de stânga. Dar dumneavoastră ați dorit să ne reamintiți Uh, acele momente uh, de vineri uh, negre pe care le făceați înainte. Dar nu știu dacă dumneavoastră știți acest lucru, am să vă dau această știre. La NASA de 10 ani se încearcă elaborarea unui pigment mai întunecat decât negrul obișnuit, făcut din nanotuburi Iată cu ce ar fi trebuit să veniți astăzi aici, pentru că lucrurile stau foarte prost, chiar foarte prost. Și atât de prost stau lucrurile, încât am să încep cu știrile din ultimele zile, știrile cele mai recente, doamna președinte, ca să vă spun astăzi, dumneavoastră și celor care doresc să audă acest lucru, că cei șapte manageri de la televiziunea spaniolă uh, primesc 1.100.000 uh, euro anual și administratorul unic, doamna Rosa Maria Mateo, a atacat uh, jurnaliștii, amenințându-i cu aducerea în instanță. Deci, uh, doamna jurnalistă care conduce acum uh, Radio Televiziunea Spaniolă, probabil că a uitat că a fost și ea jurnalistă, nu acceptă transparența pentru salariile care sunt plătite din impozitele spaniolilor și încearcă să facă o adevărată vânătoare de vrăjitoare față de colegii ei de breaslă. Iată, deci, care este um, imaginea de ansamblu, ca să vedem cine conduce acum televiziunea spaniolă. Însă vreau să merg mai departe. Rosa Maria Mateo a licențiat peste 100 de angajați și a coborât calificarea uh, profesională la foarte mulți dintre ei. Și n-am să utilizez aici lista, o am în anexă. Există o problemă cu scăderea audienței pentru știri și pentru toate celelalte programe. Uh, acum se află pe locul 3 când, uh, în urmă cu câteva luni, pe vremea Partidului Popular, erau pe primul loc. Există o pierdere de aproximativ 400.000 de telespectatori pentru uh, jurnalul de la televiziunea 1 și 2. Alte programe au trebuit să fie eliminate pur și simplu pentru că nu aveau audiență suficientă. Datele oferite de TVE arată că atunci când se dau informații electorale, 24% sunt pentru Partidul Popular, 12% pentru Podemos, 12% pentru Sudadanos și 50% pentru a um, lăuda figura domnului Sanchez. Doamna Rosa Maria Mateos a putut să angajeze până la 5 milioane de euro fără niciun fel de control și a devenit o adevărată împărăteasă a acestei administrații. Um, fără să treacă prin uh, procedurile publice pe care le cerem din partea Partidului Popular. Și există o părtinire foarte clară, metodică, aș spune, sistematică, pentru a um, lăuda guvernul și partenerii săi și, din potriva, critica la maxim opoziția. În încheiere, vreau să vă spun că felul în care se organizează uh, jurnalele din televiziunea spaniolă nu fac decât să laude în permanență guvernul, să evite orice fel de știre care este dăunătoare guvernului și așa mai departe să uh, nu se deranjeze nimeni cu moțiunea de cenzură. Am văzut ce se întâmplă cu independiștii și cum sunt văzuți uh, și cum se prezintă știrile despre Catalunia. În, din potrivă, toți ceilalți candidați, bineînțeles, li se pun roți în roate, bete, bețe în roate, bețe în roate, mă scuzați, de câte ori se poate. Deci, pot să vă spun că nu ne putem prezenta cu această radioteleviziune spaniolă, condusă de cine este condusă acum, în fața alegerilor electorale cu garanții suficiente din punct de vedere democratic și ar fi bine din punctul de vedere al democrației, ca doamna Rosa Mariei să dea un pas înapoi și să prezinte demisia. Și vreau să vă spun ce cerem noi din partea Partidului Popular. Noi cerem autorităților europene să promoveze măsurile necesare pentru ca guvernul Spaniei să fie obligat să aplice principiile obiectivității, pluralității și imparțialității pentru televiziunea publică, așa cum cere legislația spaniolă și Carta Drepturilor Fundamentale a UE și de asemenea Directiva Europeană 2010-13 a UE. Probabil că le cunoașteți, nu-i așa? Nu știu dacă le cunoașteți sau nu. Ceea ce cerem noi, Partidul Popular, cerea stânga, Partidul Socialist, atunci când la putere se afla Partidul Popular, în urmă cu câteva luni. Pur și simplu am făcut copy-paste și să vă spun de ce, din toate motivele pe care le-am prezentat mai devreme. Vă mulțumesc! Thank you and let me just clarify to the petitioner. Vă mulțumesc, vreau să clarific pentru petiționari că avem foarte multe limbi în Uniune, avem 28 de limbi oficiale, cu cât vorbim mai multe limbi, cu atât mai bine. Și puteți să alegeți să vorbiți orice limbă doriți. Eu aș prefera suedeză. Puteți alege suedeza, e o limbă minunată domnule Iturgais și dumneavoastră la fel. Aceasta e frumusețea Europei. Vreau să îi apăr pe petiționari. Cred că i-ați cam atacat cu privire la limba aleasă, limba în care s-au exprimat. Și acum îi dau cuvântul doamnei Valina. Muchas gracias, Cecilia. Eu... Mulțumesc foarte mult, Cecilia. Dragă Carlos, fiecare vorbește în limba în care vrea. Comisarul Calniete tot timpul vorbește în limba engleză și spaniol. Da, eu tot timpul uh, ascult, mă interesează ce are de spus și tot timpul vorbește engleză, deși e spaniol. Eh, nu comprendo tu reacțion ahora. Pe... Deci chiar nu-ți înțeleg re- reacția de astăzi. Noi încercăm aici să protejăm o valoare esențială a oricărei democrației și anume dreptul de a avea acces la niște informații uh, nu ridice. Nu, deci trebuie să încercăm să evităm toate încercările de manipulare în ceea ce vrește știrile. De asemenea, să că există plângeri din partea unui număr mare de cetățeni. Ne dorim o radio-televiziune spaniolă publică. A spus-o foarte bine petiționarea. Nu vrem uh, o radiodifuziune a guvernului care e la putere, deoarece nu guvernul plătește, ci toți cetățenii plătesc pentru acest serviciu. Deci trebuie să există o independență totală față de guvern după modelul BBC sau CDF. Avem modele foarte multe și radiodifuziunea, teleradiodifuziunea publică nu poate fi folosită ca armă în politică. Deci trebuie să depășim această politizare a radiodifuziunii spaniole și să avem într-adevăr o Uh, radiodifuziune de calitate uh, la înălțimea așteptărilor din perioada actuală și vă reamintesc că din 1995 se solicită înființarea unui consiliu al audiovizualului, inclusiv în Uniunea Europeană. Deci chiar s-a făcut această recomandare. Consiliul Audiovizualului, care să nu depinde de schimbările la guvern, ce Spania cu Estonia e singura țară unde nu există un Consiliu al Audiovizualului pentru a reglementa televiziunile publice și private. De aceea aș cere ca petiția să rămână deschisă și să trimitem o scrisoare următorului guvern în legătură cu uh, să ne inform, să-i cerem să ne informeze în legătură cu intențiile de înființare a unui astfel de consiliu al audiovizualului și e îngrijorător. Într-o comunitate autonomă, uh, cei din uh, extrema dreaptă sunt la putere și cer, de exemplu, să aibă liste cu numele celor care se ocupă de violența de gen, le cer medicilor să-i denunțe pe imigranți. Da, da, sunt parteneri dumneavoastră de extremă dreaptă. Deci, prin urmare, cerem ca petiția să rămână deschisă și trebuie de asemenea să urmărim uh, cu atenție ce se întâmplă, deoarece societatea spaniolă nu merită așa ceva. Mulțumesc! Thank you, Beatrice Pisera. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Aterizar în un teritoriu care fuera quizá más... Eu ar vrea să intru pe un tărâm cumva mai pragmatic și să mă refer la responsabilitatea noastră ca membrii acestei comisii și să mă gândesc că, și să vă spun că e important să ne concentrăm pe obiectivele din această petiție și că trebuie să reacționăm la ce ne solicitați dumneavoastră. Uh, Petiționarii au uh, făcut o descriere a situației, le mulțumesc pentru munca făcută, le mulțumesc pentru prezența lor aici. Concluzia mea e următoarea. Anumite aspecte pe care le-ați prezentat uh, la prima dumneavoastră apariție aici, elemente care contravin uh, legislației de a avea o media independentă care să-și exercite mm, în libertate, care să se exercite în libertate. Cred de asemenea că mai există încă un element care, dincolo de schimbările la guvern din Spania, uh, sunt niște elemente care există în continuare. Petiționarii spuneau că li se pare um, că ar putea exista un instrument util și adecvat pentru ca aceste drepturi să fie respectate în Spania și anume să se organizeze un concurs pentru toți membrii uh, din structura de conducere a radiodifuziunii spaniole. Această comisie ar trebui să știe ce s-a întâmplat cu acest concurs public. Această procedură de concurs deja s-a aprobat, deci nu doar Radio Televiziunea a cerut asta și a cerut-o de motiv, s-a aprobat, și în Congresul Deputaților, Camera Deputaților s-a aprobat. Deci reprezentanții cetățenilor au aprobat această procedură de concurs care a fost lansată, însă nu s-a concretizat nimic, nu s-a încheiat. De ce nu s-a ajuns la capăt cu această procedură a concursului? Deci eu, ca membru acestei comisii, aș vrea să știu ce s-a întâmplat cu procedura, de ce nu s-a încheiat, de ce nu a ajuns la capăt, așa cum ar fi trebuit să ajungă practic în fața Parlamentului spaniol și la această întrebare ar trebui să ne răs- ar putea să ne răspundă că guvernul s-a dizolvat din, uh, din uh, guvernul de la Madrid s-a dizolvat ar putea să ne răspundă cei de la deputațion permanente, deoarece ei sunt cei care au dizolvat guvernul. Deci chiar ne dorim să știm cum se va încheia acest proces. Pentru ca radio-televiziunea să aibă acel instrument pe care și l-a dorit și pe care l-a uh, aprobat și Camera Deputaților în Spania. Deci eu propun să fie menținută deschisă această petiție, cel puțin până când vom avea uh, un răspuns concret. Deci de la deputațion permanente. Deci e organul care se menține după ce Parlamentul se dizolvă. Însă trebuie să cerem asta cât mai repede și să ni se spună de ce nu s-a încheiat acest concurs. Procedura ar fi putut să se încheie la începutul acestui an și să fim și de asemenea să le spunem că vom urmări îndeaproape ce se întâmplă. Da, acum o să avem alt guvern sau nu, <laughs> nu știm, nu contează, însă procedura respectivă de concurs uh, e uh, lansată. Doamna Albiol. Mulțumesc. Bun, în primul lugar, dar la... În primul rând, vreau să le urez bun venit uh, petiționarilor care, din fericire, pot să vorbească și să îmbrace cum vor ele orice ar zice și comenta domnul Liturgais și vă mulțumesc pentru lupta pe care o poartă atât ele cât și colegele lor pentru ca Radio Televiziunea Spaniolă să fie un serviciu public independent și pluralist. Consiliul de știri de la televiziunea spaniolă a denunțat de mai multe ori în rapoartele sale niște practici sistematice și reiterate de manipulare, de um, dublu standard, de imparțialitate, uh, impuse de uh, conducere atunci când la putere era Partidul Popular. Ne-au spus că s-au depășit toate liniile roșii de manipulare politică în favoarea unor interese de partid. Am asistat la cazuri rușinoase, cum ar fi cenzurarea președintelui uh, Carles Puigdemont din Catalonia în discursul din 1 octombrie s-a omis uh, apariția uh, lui Rahoi în fața tribunalului în cazul uh, Gurtel, Nu l-am văzut pe Fernandez Diaz să vorbească despre cum Partidul Popular uh, folosea procuratura. Cum s-a ajuns la așa ceva? Um, și cum se poate evita așa ceva. Să avem, să pus la conducere um, o echipă care era în serviciul celor care erau la putere și s-a ajuns astfel la cazuri. Directoarea de conținuturi, de pildă, a cerut să se redacteze uh, o notă informativă pe baza unor argumente furnizate direct de Partidul Popular. E o realitate uh, care a durat ani de zile și în urma acestei realități a apărut această petiție despre care vorbim. E necesar, trebuie ca mediile de comunicare publică să nu fie supusă arbitrarietății guvernelor aflate la putere și care se schimbă. Trebuie să avem o, o reglementare care să valorizeze unul din principiile din Carta Drepturilor Fundamentale la articolul 11, libertatea de a primi sau comunica informații și idei fără să existe o inerență a autorităților publice. Și înțeleg că pe asta trebuie noi să ne concentrăm acum. În direcția asta se vor, uh, îndepărta, se vor îndrepta eforturile noastre. Eu vreau ca petiția să rămână deschisă, cel puțin până când vom avea un, un concurs public pentru Consiliul de Administrație, exact așa cum cer uh, petiționarele. Vă mulțumesc foarte mult. Acum uh, le-aș ruga pe petiționare să ia din nou cuvântul în limba în care doresc ele. Două minute. Eh, voi hablar en castellano. Para... Da, vorbi în spaniolă, ca domnul Iturgaiz să mă înțeleagă foarte bine, fără probleme. Și uh, știu să vorbesc și engleză, arabă și altele, dar n-am de gând să demonstrez asta aici. Vorbesc în numele tuturor colegilor de la Consiliul uh, pentru Jurnale și spun uh, cu toată sinceritatea, nu cred că niciun partid politic poate să fie împotriva a ceea ce cerem noi, să avem o radio-televiziune publică, independentă și în slujba cetățenilor. Și mă bucur să aud că toate partidele se pare că sunt de acord cu ceea ce cerem noi, să se aleagă președinția acestui Consiliu de Administrație pentru RTE Uh, pentru radioteleviziunea spaniolă prin concurs public și pentru asta e nevoie de un acord și avem nevoie de o monitorizare a acestui proces ca nimeni să nu îl obstaculizeze. Și ne-am îmbrăcat uh, în negru tocmai atunci când un partid, partidul dumneavoastră, domnule Iturgais, mai precis, atunci când acest partid a încercat să paralizeze acest proces și atunci au început acele vineri negre. Atunci când concursul public uh, a început, am renunțat la această acțiune și am venit aici pentru că nu avem uh, nicio soluție sau o perspectivă minunată, ci pentru că ne dorim o soluție care să garanteze pentru totdeauna independența acestei instituții, dincolo de mișcările de guvern, de partide politice și așa mai departe. Societatea spaniolă credem că merită acest lucru și niciun partid nu poate spune sau afirma că asta nu va aduce beneficii societății spaniole. Pentru că dacă cineva se opune, e clar că acea persoană nu face decât să, uh, se, să nu protejeze, să încalce un drept fundamental. Mulțumesc, sunt uh, Isabel Teran, de 30 de ani lucrez în această instituție, sunt și eu membru al Consiliului uh, pentru Jurnale și am văzut uh, cum de-a lungul timpului mulți au încercat să profite de noi și ca mulți din colegii mei nu am renunțat la acest ideal de a avea o televiziune publică nepolitizată, pentru că o astfel de televiziune e mai bună și e mai democratică și e bună pentru noi toți. Este o oportunitate să menținem deschisă această petiție, pentru că cu toții ne dorim dorim ca televiziunea publică din Spania să fie cu adevărat publică, să n-aibă legătură cu niciun partid sau cu mișcările de guvern. Mulțumesc! Foarte bine, cred că putem încheia. Des- rămâne deschisă această petiție. Doriți altceva? Da, o chestiune de ordine. Pentru că s-au făcut uh, aluzii la mine aici, doamna președinte. A fost o intervenție și asta este regula. Așa că vă cer un minut, doamnă președinte, pentru că s-a făcut aluzie la mine. Deci, uh, mi s-a adresat mie, s-a spus uh, domnule Iturgais, vreau să vă spun și mi-a făcut un comentariu direct către mine, deci ați auzit și dumneavoastră. Mulțumesc. Bineînțeles că puteți vorbi în limba în care doriți, ehm, v-a spus acest lucru și președinta și eu în arabă, însă din păcate nu, îmi pare rău, araba nu este una din limbile Uniunii Europene, deci știu că vorbiți foarte bine, dar nu o puteți face aici. Vă spuneam mai devreme că dacă ar veni aici un reprezentant din partea BBC-ului din Regatul Unit, a vorbi, bineînțeles, în engleză sau de la TF1 din Franța. Nu ar vorbi într-o altă limbă care să nu fie franceza. Asta vreau să vă spun și îmi pare rău că radioteleviziunea spaniolă, pe care bineînțeles știți și dumneavoastră că trebuie să promovăm spaniola, toate programele, totul se face în spaniolă și dumneavoastră aveți posibilitatea să vorbiți în spaniolă, dar insist, puteți să o faceți în limba care doriți. Și aș mai face un comentariu. Poate nu știți acest lucru. Petiția aceasta s-a făcut la cererea Partidului Popular. Deci nu stânga a dorit acest lucru, din potrivă, erau împotriva ei și mai mult decât atât, pentru cei care ne urmăresc. Partidul Socialist PSOE nu are niciun reprezentant astăzi aici, n-a venit să susțină această petiție. Spuneți dumneavoastră de ce nu e nimeni de la Partidul Socialist aici. Să ne anunțați și pe noi când vor veni. Domnule Iturgais, v-aș ruga să vă rog să vă reamintesc că este o ședință de comisie, o ședință care se transmite în direct pe internet – Și deci trebuie să respectați și să aveți un anumit comportament. Bineînțeles, petiționarii, indiferent de unde vin, cine sunt, trebuie să îl dăm dovadă de respect și e de datoria mea să mențin acest nivel de respect și sper să respectați acest lucru. Și acum, să încheiem procedura. În primul rând, mulțumesc încă o dată petiționarilor pentru că au venit până aici. N-am să vă dau uh, din nou cuvântul, am auzit pe dicționarii că doresc să lupte împotriva politizării, știm că trebuie să se monitorizeze situația. PMPM va publica raportul pentru 2017, deci 2017 până la sfârșitul lui 2019 și ceea ce trebuie să facem este să menținem deschisă această petiție și să trimitem o scrisoare Guvernului Spaniol uh, și să o menținem deschisă până când vom primi răspunsuri la aceste întrebări. Și dacă se respectă ceea ce uh, se arată în monitorizarea privind pluralismul mass media, va trebui să ținem cont de situația specifică din Spania. Asta trebuie să facem acum. Vom adresa această scrisoare autorităților din Spania și v-aș mai atrage atenția că se va alege un nou președinte al televiziunii spaniole și acest lucru se va face la nivelul Parlamentului, dar pentru că mai vin și alegerile, va trece ceva timp, dar vom aștepta și acest eveniment. Iată ce putem face acum și am văzut că majoritatea colegilor sunt de acord cu mine pe această temă. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc petiționarilor pentru că au venit aici din nou și vă urăm succes data viitoare când veniți, poate vă îmbrăcați în roșu sau alb sau altceva. Sper să găsiți o soluție foarte bună, o soluție durabilă, pentru că libertatea de exprimare și pluralismul mass media sunt valori fundamentale ale proiectului european. Sunt um, elementul fundamental pe care se clădește tot restul. Deci trebuie protejat, menținut, vă respectăm pentru tot ce ați făcut până acum și succes pe viitor și drum bun înapoi la dumneavoastră acasă. Mulțumesc și o seară plăcută tuturor, cu toții meritați o cină bună!